I Dragi colegi, putem să începem ședința? Mulțumesc. Deschidem ședința noastră de astăzi și vreau să vă informez că întâlnirea este transmisă în direct pe internet și trecem la primul punct de pe ordinea de zi, adoptarea ei. Agenda va fost trimisă pe 21 noiembrie și aș vrea să vă informez și în legătură cu două modificări pe ziua de astăzi. În primul rând, Alen Lamassur, în ceea ce privește proiectul de raport uh, pentru implementarea prevederilor tratatului referitoare la cooperarea întărită, deci punctul 8, va avea loc un pic mai devreme, la 10.15 și voturile care fusese programate inițial la acea oră vor începe de fapt la 10.50. Deci v-aș ruga pe cei care asistați sau asistenții să vă informați deputații în legătură cu această schimbare. Secretariatul a trimis, bineînțeles, chiar ieri un e-mail pe această temă. Următoarea schimbare este la punctul 12, Întâlnirea noastră cu domnul Barnier și cu echipa sa va avea loc la ora 4, pentru că dânsul va trebui să plece la 5, dar dezbaterea va continua cu colegii săi până la 5 și jumătate. Această întâlnire sau această parte a întâlnirea va avea loc cu ușile închise. Dacă nu sunt obiecții față de aceste schimbări, atunci considerăm că proiectul de, adop- de agenda uh, se adoptă așa cum a fost modificat. La punctul 2, anunțurile președintei. Vreau să vă informez că din motive tehnice care au de-a face cu povara de muncă a serviciilor noastre, raportul în ceea ce privește ombudsmanul va fi disponibil doar în engleză și restul în ceea ce privește termenele rămân neschimbate. Un ultim lucru, vreau să vă informez că în urmă cu o săptămână am participat la uh, plenara COSAC de la Viena. Am fost însoțită de colegii noștri Lucas Mandel de la PPE și doamna Joao Rodriguez din partea socialiștilor. De asemenea, membrul PPE Otmar Caras a venit în calitate de ales local la această întâlnire și a fost o întâlnire bună în sensul că am avut o prezență numeroasă din punctul de vedere al deputaților prezenți, de asemenea din punctul de vedere al dezbaterilor care au fost uh, foarte aprinse. Eu l-am înlocuit pe domnul Barnier care n-a putut uh, veni tocmai din cauza mandatului de negociere atât de important pe care l avea și l-am înlocuit vorbind despre uh, situația actuală în legătură cu Brexitul. Am avut uh, și doi colegi uh, din partea Regatului Unit, Lordul Timothy Boswell și uh, Sir William Cash, doi uh, colegi britanici care uh, doresc ca unul pro și altul contra. De asemenea, doamna McGuinness, care a vorbit despre transparență. A fost o întâlnire foarte bună pentru că am văzut că există de fapt atitudini similare la Parlamentul European în ceea ce privește Brexitul. Practic nimeni nu se bucura că britanicii ne părăsesc și întâlnirea ne-a arătat și s-a arătat în declarația UE că regretăm și respectăm în același timp această decizie, ceea ce este adevărat și pentru parlamentele naționale, dar uh, percepția mea a fost că nivelul de informare, de conștientizare în ceea ce privește Brexitul este mult mai ridicat aici la Parlamentul European decât la nivel național. Iată deci punctul 2 de pe ordinea de zi, acum 3 coordonatori și recomandări. Vreau să vă informez că avem o decizie care s-a luat la nivelul coordonatorilor și care este relevantă pentru munca noastră. S-a propus ca avizul la raportul de la Comisia Jurii, și anume raportul anual pentru Comisie pe 2017 în ceea ce privește implementarea principiului de subsidiaritate și proporționalitate, va fi făcut de Elmar Brock din partea PPE-ului. Dacă nu sunt obiecții, considerăm și această propunere adoptată. Vi s-a trimis uh, și procesul verbal de la ultima întâlnire din 24 uh, mai spre aprobare. Dacă nu sunt obiecții, așa cum facem de fiecare dată până la sfârșitul ședinței, atunci considerăm că și acest proces verbal este adoptat. Și acum trecem la colegii noștri care sunt prezenți aici. Astăzi, punctul 5 pe ordinea de zi. Îl cunoașteți foarte bine pentru că este pentru a doua oară când AFCO organizează acest eveniment, AI, evenimentul tineretului european. L-am avut și în 2016, în luna noiembrie. Și Practic, aceasta este o urmare a întâlnirii tineretului european de la Strasburg la Parlamentul European. Vă aduceți aminte că eram în sesiune plenară acolo în luna iunie și am uh, folosit nu știu de câte ori am făcut-o deja, de mai multe ori, la Parlamentul European deja de mai mulți ani și părerea noastră, dar poate dumneavoastră aveți o altă opinie și am dorit să vedem cum evaluați tocmai un astfel de eveniment organizat de către noi, pentru că pentru noi este o oportunitate să-i avem pe tineri europeni în fața noastră pentru ca mesajul lor să fie auzit și să vorbim împreună despre viitorul lor, care este de fapt și viitorul Europei, pentru a discuta de ceea ce este important pentru ei, de viziunea lor asupra Europei și eventual să confruntăm această viziune cu ceea ce facem noi. S-a elaborat și un raport care v-a fost uh, transmis deja cu 100 de idei foarte concrete și propuneri care au fost dezbătute la întâlnirea de la Strasburg și care sunt disponibile în acest raport. Obiceiul este ca uh, câteva comisii să invite colegi pentru a vorbi despre câteva idei concrete care uh, sunt considerate a fi importante și avem șapte comisii parlamentare care în luna octombrie și noiembrie au organizat astfel de întâlniri în comun cu colegii. Dorim să ascultăm uh, părerile dumneavoastră, care sunt importante pentru noi la AFCO, și anume viitorul de după Brexit și democrația europeană, nivelul de participare la alegerile europene, și cum să facem ca Europa să fie un adevărat spațiu public al dezbaterii, în special pentru noile tehnologii. Sau cel puțin acestea au fost ideile care mi s-au transmis, dar um, oricare alte idei vor fi prezentate sunt interesante pentru noi. Avem trei colegi. În primul rând, Andreea Ugrinosca, uh, care vine din, uh, sper, în curând uh, Republica uh, Macedoniei, încă numită fosta Republică Iugoslava a Macedoniei. Avem Îl avem și pe domnul Kaloyan Hofmeister și uh, din uh, Ungaria domnul Denes Andras Nagy. Îi vom asculta pe cei trei invitați după care vom da cuvântul colegilor noștri de la comisie pentru a se exprima. Începem cu viitorul Europei după Brexit și am înțeles că Andreea ne va vorbi despre asta. Andreea, te rog, avem și niște reguli aici vei avea două minute la dispoziție și asta este un test foarte bun pentru că de multe ori avem doar un minut sau, mă rog, două la plenară pentru a face un discurs, deci este o adevărată provocare și pentru tine și vom cere colegilor să reacționeze după aceea la cele ce vei spune. Te rog. Mulțumesc, doamna președintă. Bună ziua membrilor de la Comisia AFCO. Mă numesc Andreea și am venit să vă vorbesc despre ideile care au apărut în urma evenimentului AI, în special legate de educația și mobilitatea tinerilor în Regatul Unit după Brexit. Cred că uh, cu toții ne-am săturat să auzim despre Brexit și totuși e vorba de un proces care ar putea schimba potențial viața multor uh, oameni, în special tineri. Uh, de aceea nu este surprinzător faptul că la evenimentul AI multe seminare s-au centrat pe Brexit și mă bucur să văd că tinerii încă mai au energia de a se exprima în aceste negocieri și să mențină cooperarea indiferent de rezultatul final. Vă pot prezenta câteva idei și soluții practice astăzi. Educația și uh, mobilitatea ar putea fi puse în pericol după Brexit și chiar dacă mai avem câteva luni până atunci, sunt sigură că mulți sunt de acord cu mine că această mobilitate trebuie menținută într-un fel sau altul. Tinerii trebuie să aibă aceleași oportunități pentru dezvoltarea personală și dialogul cultural pe care l-au avut generațiile anterioare cu programe europene, cum ar fi IBS-ul sau Erasmus+. Dacă am pierde aceste oportunități, asta înseamnă că tineretul britanic nu ar avea acest schimb sistematic cu restul UE Cred că UE trebuie să rămână în Erasmus Plus și să continue schimburile la nivel individual sau de grup pentru programele finanțate actual. Regatul Unit ar trebui să se includă în dialogul structurat cu ajutorul tineretului după Brexit pentru a menține conexiunea cu Uniunea Europeană. De asemenea, există o problemă importantă legată de vize. Aceasta nu poate fi o povară pentru tineri care să uh, împiedice deciziile de a călători într-un sens sau altul. Dacă s-ar impune vize, s-ar vizita mobilitatea, s-ar afecta uh, relațiile culturale și potențialul de dezvoltare al tineretului. Cred că tineretul ar trebui să aibă noi oportunități de dezvoltare și acestea să nu fie obstaculizate de acest blocaj politic. De aceea vreau să mă adresez dumneavoastră să vă asigurați că Regatul Unit va rămâne în dialogul structurat și în Erasmus Plus și să asigurați același standard de mobilitate pentru ambele părți. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Între timp, am preluat uh, președinția și să nu uh, fiți surprinși pentru că sunt persoana cea mai în vârstă de la această comisie. Avem acum Aveți și un al doilea discurs de prezentat. Atunci vă dau din nou cuvântul, vă rog. Da, a doua idee despre care vreau să vă vorbesc este vorba de oportunitățile pentru UE după Brexit, mai ales în ceea ce privește reformele potențiale care se pot face. În ciuda provocărilor reprezentate de Brexit, acesta a deschis și noi posibilități de schimbare și îmbunătățire. O oportunitate de reformare în zonele rurale, la nivelul cetățenilor, pentru ca angajamentele să fie mai clare pentru fiecare cetățean al UE. Cred că Uniunea Europeană poate implica tinerii la nivel democratic și la nivelul statelor membre. De multe ori, Uniunea Europeană a fost progresivă și acum uh, poate promova acest lucru în ceea ce privește, de exemplu, Comisia Europeană și să permită tinerilor să participe într-un proces mai democratic. De asemenea, este un moment potrivit pentru creșterea rolului Parlamentului European ca singur organ ales la nivelul UE. Aici s-ar putea ajunge la un rol legal în adoptarea rezoluțiilor, cum ar fi cele care vin în urma dialogului structurat cu tineretul. Viitorul UE este și va rămâne o prioritate pentru anii următori, de aceea avem încă o oportunitate pentru următoarele alegeri parlamentare, să avem eventual o comisie la Parlament care să se ocupe de viitorul UE și în special cu viitorul tinerilor în UE. Aceasta s-ar putea întâlni cu tinerii în mod regulat pentru a fi atent la ideile sale și pentru a include în fiecare dialog structurat. Aceasta ar putea tinerilor că într-adevăr Europei pasă de ei. UE ar trebui să profite de ocazie și să învețe de pe urma Brexitului, să întindă o mână tinerilor pentru a le permite să spună ce au de spus în ceea ce privește viitorul lor. Vă mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc foarte mult! Ați terminat la timp și acum membrii comisiei noastre vor avea uh, posibilitatea să răspundă. Ramon Haureghi, am văzut că doriți să interveniți. Da, foarte bine. Atunci vă mai spune câteva lucruri, după care veți interveni și dumneavoastră. Bineînțeles că și mie îmi pare rău uh, de Brexit, ca tuturor celorlalți colegi și nu vreau să trecem la clișee aici, dar cred că este momentul potrivit pentru a regândi ceea ce facem în ceea ce privește integrarea europeană. O prima întrebare pe care vreau să vă adresez este de ce credeți că tinerii ar avea idei mai bune decât cei în vârstă? într-adevăr, uneori chiar au astfel de idei, dar alteori nu. Și cum puteți uh, face selecția între cele două? Și în contextul Brexitului, pentru că mi se pare foarte important și eu văd Brexitul ca o oportunitate. Ce credeți că a reușit să facă Brexitul pentru viitorul UE Și ca și dumneavoastră, cred că cu toții plecăm de la premiza că Brexitul până la urmă se va produce. Dar ce credeți că a făcut asta pentru UE? Pot să vă spun din punctul meu de vedere și nu cred că trebuie să fiți de acord cu mine, dar mi se pare remarcabil faptul că cei 27 au dat dovadă de atâta unitate. Și dacă sunteți de acord cu această idee, de ce credeți că s-a întâmplat asta? domnul Haureghi. Mulțumesc și voi uh, face intervenția mea în spaniolă, dacă îmi permiteți. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici, pentru că este extrem de important pentru noi să ascultăm vocea organizată, structurată a tinerilor în urma întâlnirilor pe care le-ați avut. Am o întrebare legată de uh, felul în care percepeți dumneavoastră diversele nații sau naționalități, dacă există o poziție comună a tinerilor și dacă toți tinerii dau dovadă de același entuziasm față de viitorul Europei sau dacă există o diferențiere între diferitele state membre, dacă există o atitudine diferită din partea lor. A doua întrebare se referă la motivul sau uh, pasiunea dumneavoastră. Cum de aveți această pasiune față de Europa? Pentru că în secolul trecut, cei care eram tineri atunci, consideram Europa ca un spațiu al păcii, pentru că aveam uh, în memorie prezent trecutul războiului și aveam în vedere și progresul, deci Europa ca un potențial de progres. Cred că pentru tinerii de astăzi, pacea este ceva absolut normal pentru viața lor zilnică. Pacea nu mai reprezintă un simbol așa cum era în secolul trecut. Și tocmai de aceea nu mai este o paradigmă atât de clară. Pentru noi, viitorul însemna progres, însă pentru dumneavoastră, viitorul este nesigur și pe această temă e o carte foarte interesantă cu titlul Viitorul este o țară ciudată. De aceea vreau să vă întreb, atunci când dumneavoastră vă gândiți la viitorul Europei, ce se află în spatele acestei credințe într-un viitor al Europei care este important? Iată care erau întrebările mele. Mulțumesc. Thank you very much. Uh, Helmut, you want to ask your questions? Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte pot să fiu de, alut, de acord cu multe din observațiile făcute și v-am ascultat cu multă atenție. Am participat și la evenimentul AI în primăvară. Acum, am vorbit despre Brexit. Dumneavoastră spuneați că tinerii ar trebui să se implice mult mai mult în uh, politică, în modul în care se iau decizii politice. Întrebarea mea, de ce nu au participat tinerii britanici la referendumul acesta? ar fi trebuit să fie prioritar pentru ei, pentru tineri. Toți ar fi trebuit să înțeleagă însemnătatea acestui referendum. Asta nu înseamnă cumva că implicarea democratică a tinerilor în orice decizie politică sau în ceea ce privește configurarea realității, a vieților de zi cu zi, e mai scăzută, deoarece practic toată lumea crede că lucrurile sunt așa cum sunt și asta e de la sine înțeles. Deci cum am putea, prin urmare, să îi facem pe tineri să înțeleagă cât de importantă este implicarea lor acum și pe viitor în viața societății noastre. Vă mulțumim! Maite! Mulțumesc! Și eu mă voi exprima în limba spaniolă, ca Ramon Jauregui. În primul rând, țin să vă urez bun venit, vă mulțumesc foarte mult pentru cuvintele dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți uh, cetățene și cetățeni europeni. Însă aș vrea să știu cum anume definiți dumneavoastră apartenența la cetățenia europeană. Deci ce trăsături, ce caracteristici ar trebui să întrunească acest concept de cetățenie europeană din punctul dumneavoastră de vedere al tinerilor. Vă întreb asta pentru că noi la AFCO ne ocupăm de rapoarte care se referă la acest subiect. Există o mare diferență între ceea ce ești și ceea ce crezi că ești de fapt, însă dumneavoastră sunteți foarte tineri și ceea ce mi se pare mai interesant e să aflu ce anume considerați dumneavoastră că ar trebui să caracterizeze în principal acest concept de cetățenie europeană. Deci vă întreb asta pentru a putea uh, Um, așterne calea în definirea acestui concept cât mai clar. Mulțumesc! Vă mulțumim pentru întrebări. Îi dau cuvântul acum Andrei pentru răspunsuri. Mulțumesc, domnule președinte. Toate întrebările sunt destul de relevante, deci mi-ați ridicat mingea la filo. I'm not an expert in how the EU functions. Nu sunt expert în ceea ce privește modul de funcționare al UE și în ceea ce privește cum putem să facem ca lucrurile să funcționeze mai bine. N-aș fi fost aici, însă eu cred că e vorba de răbdare și progrese lente. Să încerc să răspund acum. De ce cred că tinerii au idei mai bune și cum să le alegem pe cele bune de cele rei? viața mea de zi cu zi lucrez cu tineri și cred că atâta vreme cât tinerii au capacitatea necesară și educația de care au nevoie, sunt capabili să ia decizii importante în ceea ce îi privește. Cred că au idei mai bune deoarece există clar o diferențiere generațională, așa cum a menționat și colegul meu. Există o generație de eurodeputați care au crescut cu amintirea războiului și care chiar apreciază ceea ce ne-a adus Uniunea Europeană și asta a înlesnit cooperarea deci, pentru acest proiect de pace. După asta vine generația mai tânără, noi, care n-am trecut prin război, am avut privilegiul de a, fi, de a se fi născut pe timp de pace și deci pentru noi uh, pacea e ceva de la sine înțeles și UE. Brexitul ceea ce a făcut a fost să tragă un semnal de alarmă, să ne scuture puțin și să ne dăm seama că nu putem lua lucrurile așa ca atare, să ne dăm seama că totuși e nevoie de eforturi. Brexitul a fost o oglindire a atitudinii care începuse să se impună. Deci înainte de asta tinerii votau. Și chiar și la referendum noi am cerut ca și tinerii, începând cu vârsta de 16 ani, să poată să voteze. Și, de fapt, tinerii au votat destul de mult la acest referendum. Însă ce s-a întâmplat? Cumva generația mai bătrână care a luat hotărâri în numele tinerilor. Însă acum tinerii vor și ei să se implice. Eu nu cred că au fost uh, pasiv tinerii britanici. Nu, au fost activi și pre- chiar prezența mea aici uh, tocmai asta arată. Tinerii vor ca gândurilor o să fie ascultate în ceea ce este Brexitul. Acum, de ce cred că cele 20, celelalte 27 de țări sunt unite? Tocmai pentru că au luat Uniunea Europeană așa, ca un fapt de la sine înțeles și au primit șocul ăsta, șocul acesta al Brexitului. Nimeni nu se aștepta. Eu una eram aproape sigură că nu va ieși rezultatul care a ieșit. Și cele 27 de țări acum revaluează situația și își dau seama că această uniune trebuie menținută, protejată că nu e ceva care se menține de la sine. Și asta înseamnă, și pentru asta e nevoie ca fiecare cetățean să se identifice cu Uniunea Europeană. Și ajung la ultima întrebare pusă de colega noastră. Ce înseamnă Uniunea Europeană pentru noi, pentru tineri? E important să înțelegem că pentru tineri e important să simtă existența Uniunii zi de zi. Cum simți asta? când poți să călătorești cu buletinul practic pe întreg teritoriul lui, când poți să lucrezi unde vrei, să studiezi unde vrei, tu poți distra oriunde vrei, să te căsătorești unde vrei. Deci asta înseamnă. Și când s-a întâmplat Brexitul, am văzut cum tinerii practic își revalau drepturile și se întrebau ce ni se va lua acum că ieșim din UE. Și era vizibil, se vedea și se știa clar că vor avea de pierdut. Și asta, practic, i-a făcut conștienți și de aia se rupt acum pentru Uniunea Europeană. Spun că multe lucruri le-am luat ca fiind de la sine înțelese, însă asta ne-a scuturat și ne-am dat seama că totuși UE acorda multe dintre aceste drepturi. Tinerii poate uneori nu sunt conștienți de asta, mulți nu au poate posibilitatea să călătorească, să se exprime, să-și facă ascultate gândurile, însă eu cred că Uniunea Europeană poate face mult mai multe pentru tineri, chiar poate fi un lider și le poate arăta statelor membre ce înseamnă implicare și care e plus valoare acestei implicări. Cred că am cam amestecat totul în răspunsul meu. Thank you very much, all very neatly done. Um, let me just add a couple of thoughts. Foarte frumos răspuns, bine structurat. Da, sunt lucruri care sunt importante în viața de zi cu zi, dar poate că nu ne dăm seama de ele. De exemplu, siguranța alimentară, standardele, drepturile de calitate de consumator. Deci sunt foarte multe alte motive. Deci chiar ați răspuns uh, foarte bine. Acum trecem la a doua prezentare. UE, democrație și participare în pragul alegerilor europene domnul Hofmeister și domnul Nagy vor interveni și trebuie de asemenea să vă spun că nu avem interpretare în limba maghiară, dar se vede că nici limba olandeză nu mai avem între timp, deci au trebuit să plece interpreții de limba olandeză, deci va trebui să vă exprimați în engleză, în spaniolă, portugheză, aveți alte limbi la dispoziție. Însă întâi dau cuvântul domnului Hofmeister. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș vrea să mă refer la armonizarea codurilor noastre electorale. Alegerile europene sunt foarte importante pentru democrația noastră comună, deoarece ele legitimează sistemul de guvernanță și garantează libertatea. Însă faptul că în 2014 doar 42% din electorat a votat ne arată că ceva nu funcționează bine în democrația noastră momentul de față nu avem o democrație europeană în adevăratul sens al cuvântului, ci avem 28 de democrații diferite, naționale, care odată la 5 ani se întrunesc. Și asta se vede clar când îți dai seama că europenii nu votează în aceeași zi, că pragul electoratului e foarte diferit de la un stat la altul și nu există nicio vârstă uniformă în ceea ce privește uh, participarea tinerilor la alegerile europene. Tinerii nu se implică în politică parțial pentru că de multe ori nu văd uh, reprezentanții aleși de vârsta lor. Și toate aceste diferențe din statele membre le mm, complică și mai mult cetățenilor modul în care înțeleg UE și ceea ce e complicat uh, nu atrage și asta înseamnă că participarea e scăzută și e amenințată legitimitatea structurii de guvernanță europeană. De aceea sistemul trebuie reformat profund de dumneavoastră, membrii AFCO. Listele transnaționale n-au trecut, ceea ce e păcat, însă nu trebuie să cedați. Ar trebui să ne luptăm în continuare pentru armonizarea a regulilor de vot la legile europene. Ce rost are să ai reguli diferite pentru niște alegeri comune? Deci haideți să armonizăm regulile. Însă s-ar putea să faceți și mai multe și să fim mai radicali radicali. Când e vorba de alegeri europene, să lăsăm în spate granițele naționale și să creăm circunscripții transnaționale. Gândiți-vă, un candidat believe care poate să uh, aducă la oaltă populații de pe ambele părți ale frontierei, deci să îi motiveze să voteze pentru aceeași persoană, pentru aceeași cauză. Ar fi ceva atât de inovativ, ar atrage atenția mediei, mass media de peste tot, s-ar crea o identitate europeană, s-ar încuraja participarea la alegerile europene. Tineretul se simte european, deci dați-ne șansa să votăm într-un mod european. Thank you. Uh, Mr. Lodge will speak on European Union Civic Education Center. Cent- Domnul Noghi, de la Centrul European de uh, Educație. Centru, vă că l-ați scris în uh, engleza americană și nu în cea britanică. <laughs> ok, mulțumesc, domnule președinte. E o adevărată onoare să mă pot adresa comisiei dumneavoastră. Stimați membri, am fost invitat să vă vorbesc astăzi despre o propunere cu privire la educația civică. Nu asta voi face însă acum, deoarece cred că este o problemă mai urgentă. Am venit aici cu speranța să pot să vă vorbesc în limba mea maternă, limba maghiară nu e din vina organizatorilor care au făcut tot posibilul pentru a găsi uh, interpreți, nu pot să o fac deoarece nu există resurse. Deci cum ne putem aștepta ca cetățenii noștri care nu vorbesc nici engleză, nici franceză, nici germană să se implice în deliberările noastre și în procesul democratic când din punct de vedere lingvistic sunt excluși? De vreau să vă vorbesc să avem un centru european pentru diversitatea lingvistică, o agenție care să aibă acest scop pentru a asigura multilingvismul în Europa. Conform principiului subsidiarității, această instituție ar trebui să ofere consiliere, finanțare și materiale pentru instituțiile de învățământ, organizații ale societății civile și indivizi care sunt implicați în menținerea diversității lingvistice, cum ar fi, de exemplu, pentru pregătirea interpreților. Eh, franceză în limbă minunată, germana îți dă bătăi de cap, expresivă și engleza e și ea sensibilă, spune vorbitor în toate aceste limbi. Deci eu vreau ca UE să rămână așa cum e, unită în diversitate. Haideți să o păstrăm așa cum trebuie. Vă mulțumesc foarte mult, spune vorbitorul în maghiar. Vă mulțumim foarte mult. Um, Acum câteva întrebări. Domnule Hofmeister, în primul rând, sunt aleși totuși tineri. Toți cei care au sub 30 de ani totuși sunt tineri. Puteți fi și dumneavoastră de acord cu această afirmație. N-ați spus-o însă. Sugerați eventual cote? Da, bun. Bun, <laughs> am înțeles bine. Cum ați definit dumneavoastră în mod specific plus valoarea Uh, prezenței unor deputați mai tineri de 30 de ani în Parlamentul European. Deci cum vedeți dumneavoastră lucrul acum? În al doilea rând, armonizarea regulilor electorale. Două lucruri. Unde se oprește armonizarea și începe supracentralizarea? Și în al doilea rând, cum veți obține această armonizare când știm că foarte multe categorii uh, de populație sunt nemulțumite, dar cum, vom, cum veți face? Un proces lung de <laughs> învățare, de implicare, deci o să îmbătrâniți și dumneavoastră implicându-vă atât de mult. Domnule Noghi, clar că există ispita de a vorbi limba maghiară, deci vă mulțumesc că ați, v-ați exprimat în toate aceste limbi. Da, eu susțin diversitatea lingvistică, asta ar trebui să fie ceva de la sine înțeles. Însă există greutăți. Și am citit niște lucrări psihologice care arată că în creierul oamenilor există o limbă dominantă, după care vin și alte limbi. Și asta nu se poate schimba. Însă e clar că o diversitate mai mare în ceea ce privește utilizarea limbilor învățarea limbilor, predarea limbilor, asta duce la glotodiversitate. Nu știu dacă există acest termen. Da, cum există biodiversitate, pe care o privim cu ochi buni în general. E bine, deci să avem multe, multe plante. Așa e, același lucru e valabil și pentru limbi, deoarece fiecare limbă vine cu... îți aduce practic o nouă modalitate de a înțelege lumea. Da, există lucruri pe care le poți exprima doar în maghiară, altele doar în engleză. Nu există nicio, nu există o singură varietate, de exemplu, de engleză, există măcar vreo șase. Da, deci această diversitate e importantă. Însă, totuși, există un pericol. Unii ar putea avea încercări de uniformizare aici englezei și asta chiar nu e ceva bun. Acum, alte întrebări. Tot um, domnul Haureghi, Ramon. Mulțumesc. Două observații pe scurt. Prima observație se referă la ideea pe care ați prezentat-o ca următoarele alegeri europene să fie o ocazie când uh, am putea vota, de exemplu, deputați pentru întreaga Uniune Europeană, lista transnațională. Transnaționale, transnaționales, nu? Eh, Noi vorbim despre listele transnaționale aici. Trebuie să știți că această propunere a fost respinsă de Parlament. desgraciadamente, quien les habla... În păcate, eu împreună cu grupul socialist și democrat am fost printre cei care au sprijinit această idee. Alte grupuri au făcut același lucru, însă majoritatea a considerat că e o propunere federalistă, haideți să-i spunem așa, care nu e fezabilă. Însă eu nu cred că o listă transnațională în capul căreia să fie candidatul la postul de președinte al Comisiei Europene ar face ca alegerile europene să aibă o dimensiune mult mai supranațională. Deci vă dau dreptate, însă din păcate n-am obținut majoritate în Parlament pentru aceste liste transnaționale. Din nefericire. Acum, alții să ne spună care sunt motivele. A doua întrebare. Cum considera, ce părere aveți despre partidele politice, despre noi? Credeți în continuare că partidele și listele electorale ale partidelor politice sunt instrumentul cel mai uh, adecvat pentru a-ți materializa votul și opțiunile politice? Deci ce credeți despre asta? Mulțumesc! Thank you very much. Uh, Pascal. Pascal. Vă mulțumesc, voi interveni în limba franceză, o limbă frumoasă de altfel. Eu nu împărtășesc ideea conform căreia limbile ar trebui uniformizate sau că ar trebui să avem o lingua franca. Am impresia că când faci asta uniformizezi, dar uh, reduci nivelul general. Engleza vernaculară folosită nu are subtilități, e la un nivel mai scăzut și, într-adevăr, fiecare limbă are particularitățile ei. Prin anumite cuvinte definești idei și să fii traducător sau interpretat, asta e o meserie reală. Și așa sunt și interpreții. Deci ei pot interpreta, pot traduce în alte limbi, așa cum fac și scritorii care se exprimă în limbi diferite. Și nu toată lumea are talentul ăsta. Acum, regret profund, asta e altceva, regret profund că din motive bugetare și asta până la urmă înseamnă să faci politică, deci să alegi niște opțiuni. Deci eu regret faptul că aici în Parlament sunt uh, suprimate limbile. Uh, după amiaza asta am un trialog. Nimic nu mai important pentru un legiuitor decât un trialog, deoarece la trialog te întâlnești cu Comisia și cu uh, Consiliul. Ei bine, trialogul din după amiaza asta va avea loc fără interpret și eu refuz să mă duc, eu refuz să particip la această reuniune de trialog care e o reuniune decizională, legislativă și uh, aici eu sunt obligat, aș fi obligat să vorbesc engleza, dar eu nu cunosc engleza atât de bine, eu nu pot să intru în detalii atât de bine în engleză pe foarte multe subiecte, deci nu mi se pare firesc și voi și mă voi uh, exprima, voi face o plângere. Poate că nimănui nu-i va păsa ca de obicei, însă mă voi plânge la Parlamentul European, la președintele Parlamentului, deoarece nu e normal ca trialogurile să aibă loc fără interpretare, fără traducere. Asta referitor la ce spuneați despre limba maghiară și despre bogăția limbilor care alcătuiesc limba uh, Uniunea Europeană și totul dispare, practic uh, se omogenizează, se ajunge la o engleză mediocră, fără subtilități, subtilități pe care ar trebui să le avem. A fost o paranteză, dar nu doar. Și acum ajung la o întrebare. V-am auzit vorbind despre soluții. Cer scuze, în primul rând, că am întârziat puțin de altfel. Am o întrebare pe care mi-o pun. Se vorbea de aur despre tinere, despre faptul că tinerii nu participau la alegerile europene. În ceea ce îi privește pe tinerii francezi, când și la ei participarea e scăzută la legile europene, să pentru tineri cel mai mult contează partidul de extremă dreaptă, Frontul Național. Deci, în rândul tinerilor care au sub 25 de ani, Frontul Național e partidul cel mai votat. Aici nu vreau să critic Frontul Național sau nu, deci nu ăsta e uh, obiectivul, însă întrebarea mea următoare. Ce vă leagă dumneavoastră de, unita, de Uniunea Europeană? Dar ce face ca uh, tinerii să nu se simtă vizați de Uniunea Europeană, dar când se simt vizați, să gândesc în primul rând la critici. Deci pe dumneavoastră ce vă leagă în mod spontan de Uniunea Europeană? Deci chiar am nevoie de răspunsul dumneavoastră, deoarece îmi pun această întrebare practic zi de zi. Vă mulțumesc. Thank you. Then I have also to speak in German. Mulțumesc. Voi uh, vorbi în germană, pentru că toată lumea își vorbește, iată, limba maternă. Uh, deci nu voi vorbi într-o engleză redus așa, ci voi răspunde și eu și a spune că, într-adevăr, limbile, cultura sunt multifacetate și într-adevăr important să înveți alte limbi și de aceea să cunoști alte culturi și să ai această comunitate culturală din care rezultă și să dezvoltă ceva nou. Cred că ar trebui să menținem aceste lucruri și să nu uniformizăm totul. Și bineînțeles că pentru aceasta e nevoie de o înțelegere și mă bucur că ați menționat aici această întrebare. Cum putem să avem uh, politici și decizionale uh, Uh, și procese decizionale europene care să ajungă și să fie pe înțelesul tuturor de peste tot. Într-adevăr, e o întrebare și de aceea în toate capitalele, în toate orașele, avem uh, același tip de trenuri, de magazine, aceiași furnizori, dar întrebarea e cum ne formăm viața de zi cu zi? Ne lăsăm așa la, uh, în voia marilor uh, întreprinderi sau vrem să avem și noi un cuvânt de spus? Pare că e vorba numai de egalitate, dar de fapt e vorba și de sărăcirea și de subinarea producției în anumite regiuni. Deci, fiecare popor, fiecare comunitate trebuie să fie parte din construcția europeană. Și de aceea se pune și întrebarea cum alegem. Fra- facțiunea mea este pentru aceste liste transnaționale, care e foarte importantă în alegerile europene. Problema la alegerile europene, problema principală, este că suntem 28 sau 27 avem, de fapt, 27 de alegeri naționale pentru Parlamentul European. Deci nu se pune în centrul procesului electoral uh, dimensiunea europeană, ci vorbim de alegeri în fiecare stat pentru Parlamentul European. Deci reducem Europa la câte un aspect din politica europeană care e la rândul său influențată și de statele membre prin Consiliu. Deci, întrebarea unde vrem să punem accentul colectiv împreună încă lipsește și aici trebuie să mai lucrăm și sunt sigur că și noul Parlament European se va ocupa de acest lucru, va demara etapele legislative necesare pentru că nu putem doar să reluăm procesele de până acum care conțin niște goluri pentru democrația europeană. Mulțumesc. Voi da acum cuvântul domnului Hofmeister și apoi domnului Noghi. Mulțumesc pentru întrebări și voi începe cu domnul președinte. Plus valoarea celor sub 30 de ani în Parlament. a spune că, în primul rând, nu e vorba de vârstă propriu-zis, ci de faptul că oamenii știu sau nu despre ce vorbesc. Însă, vorbind cel puțin pentru generația mea, dacă am avea tineri într-un organism ales direct la nivel european, ne-am simțit încurajați, pentru că aș spune că în acest moment există această percepție că Bruselul și Parlamentul European și toate instituțiile în general sunt foarte îndepărtate. Generația mai în vârstă este cea care ia hotărâri care ne privesc pe noi, viitorul nostru, uh, și, bineînțeles, suntem reprezentați, dar nu cu adevărat, pentru că vocea generației noastre nu se aude. Acesta e o impresie subiectivă, nu vreau să generalizez, dar dacă vor fi mai mulți tineri, mai mulți politicieni tineri, acest lucru ar încuraja încă și mai mulți alți tineri să se implice în politică. Apoi, a doua întrebare privea armonizarea și supracentralizarea adică impunerea unor standarde. Cred că știți cu toții mai bine decât oricine că armonizarea în multe sau în majoritatea cazurilor a însemnat o plus valoare. A fost vorba de o mai mare eficacitate, de exemplu. Dar întrebarea pe care o punem aici este cum vrem să alegem? Să alegem ca cetățeni ai statelor respective, Germania, Franța, Grecia, sau vrem să votăm ca europeni? Și răspunsul meu este că eu vreau să votez în alegerile europene ca cetățean european și să și dacă avem 27 de sisteme electorale, practic cetățenii nu sunt complet egali între ei. Să vă dau un exemplu. Dacă un cetățean german merge în Croația în vacanță pe 23 mai și vrea să voteze și poate să, poate să o facă prin scrisoare un cetățean slovac merge la același hotel în același timp, nu poate vota pentru că codul electoral slovac, dacă nu mă înșel, nu permite vot prin scrisoare, prin poștă. Avem egalitatea cetățenilor? Eu zice că nu. Nu vrea nimeni să impună nimic. E vorba doar de egalitatea între cetățenii europeni. Mulțumesc pentru întrebare, spune vorbitorul în spaniolă, dar răspund tot în engleză. Sunt perfect de acord cu punctul dumneavoastră de vedere. Transna- uh, listele transnaționale ar fi putut fi adoptate. Întrebarea era ce se întâmplă cu partidele politice și grupările politice și grupurile. Pentru că acum, dacă mă întrebați pe mine, nu avem partide politice europene în Germania votez cu CDU, US, uh, CSU, uh, SDP, uh, în Franța votez cu La Republica Mare sau alte partide. În fiecare țară există partide, dar nu există partide europene cu aceleași valori în fiecare stat membru. Bineînțeles că e și o problemă de timp, durează și nu e foarte simplu, pentru că sunt motive istorice să fie greu. Dar cred că trebuie să ne concentrăm pe viitor, pe armonizare, pe crearea de partide și familii politice europene. Domnul Duham, vă voi răspunde în franceză, ceea ce ne leagă pe noi de Uniunea Europeană. Din punctul meu de vedere, identitatea europeană. Sunt și bulgar și german, vorbesc acasă ambele limbi, și a fi european face parte din identitatea mea. Dar nu sunt singurul. Sunt mulți oameni care au mai multe naționalități, ca și mine și pentru mine nu există diferență între ele. În același timp, sunt o generație Erasmus, o generație care ia trenul de la Berlin la Katowice, face patru ore fa- traversând frontierele sau merge în altă țară fără costuri în plus. Cred că generația noastră e perfect conștientă de acest lucru. Și tocmai asta ne dă nouă Uniunea Europeană și ne face să înțelegem că suntem europeni, cu adevărat. Și, domnule Scholz, pentru dumneavoastră în germană, împărtășesc 120% aprecierile dumneavoastră. Cred că ar fi fost uh, extraordinar de bine să avem listele transnaționale. Cred că și următorul mandat al Parlamentului va aduce multe schimbări, nu doar Brexitul, pentru că acum asistăm la foarte multe schimbări și se va schimba și dreptul electoral, dar nu numai el. Se pregătesc multe lucruri care uh, trebuie neapărat să implice și generația mea. Deci vă dau dreptate uh, până la capăt. Mulțumesc în mai multe limbi. Și acum vreau să îi felicit pe interpreții care lucrează astăzi alături de noi, pentru că fără ei n-am putea să discutăm. Cred că propunerea mea de a avea un centru european pentru diversitate lingvistică s-ar putea să nu fie singura soluție, dar poate e o, doar o componentă a soluției, pentru că ar trebui să existe ne- resursele necesare pentru această muncă extrem de valoroasă uh, și necesară zi de zi, pentru a răspunde la întrebarea membrului Parlamentului European. Aș spune că ideea ar fi următoarea, ca un finlandez, un suedez, un ceh, un eston, un lituanian, care se uită acum la această dezbatere online, să poată asculta ce spunem noi și să poată comenta online sau să vină aici în persoană și să-și vorbească limba maternă. Pentru că, așa cum spuneați, în traducere se pierde foarte mult, multă valoare, multe nuanțe se pierd. Și a spus întrebarea ce, ar, ce înseamnă pentru mine a fi european. Ca maghiar, e garanția că în secolul 21 putem să ne păstrăm stilul de viață care include a, a ne vorbi limba maternă pe care am apărat-o de sute de ani și să o putem folosi și în această instituție, Parlamentul nostru european. Suntem cetățeni care ne plătim contribuțiile și care suntem reprezentați aici, deci ar trebui să putem asculta și vorbi și interacționa cu această instituție. Cât privește implicarea și participarea tinerilor, cred că trebuie să fim foarte optimiști. În secolul 21 niciodată n-a fost mai ușor să fii interconectat la un proces democratic deliberativ. De exemplu, o persoană ar putea să ia telefonul inteligent să lanseze o petiție Parlamentului European pe cale electronică, ar putea să lanseze o inițiativă uh, europeană, ar, ce, ar putea să participe la consultarea Comisiei Europene sau la o consultare a Bărcii Centrale Europene, care de asemenea e disponibilă online. Toate acestea cu diverse dispozitive. Dar să ne gândim, conform Eurobarometrului 89,2 ne arată că 44% din cetățenii europeni nu votează pentru că nu înțeleg suficient rolul Parlamentului European. Cât din aceasta se datorează faptului că acum compatrioții mei din Ungaria, dacă se uită la dezbatere, nu vor înțelege ce s-a spus decât dacă li s-a dat vreodată în viață șansa să învețe limba engleză și sper că mă voi întoarce într-o zi în acest for și că voi putea să vă vorbesc în limba mea și că acest lucru va fi posibil pentru toți membrii Parlamentului European care reprezintă statele noastre membre și cetățenilor aici în Parlamentul European. Președintele, permiteți-mi să adaug un lucru în legătură cu această absență a uh, maghiarei. În mandatul precedent avem trei membri din Ungaria. De data aceasta sunt numai eu și am hotărât că pentru a economisi resurse am cerut să nu cer limba maghiară. Deci nu învinuiți comisia întreagă pentru absența limbii maghiare din regimul de interpretare. Dar acum cred că trebuie să predau președinția unui vicepreședinte. Conducerii, conducerea ședinței va fi predată unui vicepreședinte care poate va avea oportunitatea să vorbească în daneză. Bun, atunci continui eu. Ajungem la al treilea subiect, menținerea, conservarea și îmbunătățirea unui spațiu public european transparent pentru dezbatere, în special în legătură cu noile tehnologii. Și vă rog să respectați limita de două minute sau un minut și 60 de secunde. Domnul Noghi, ca a doua idee aș propune să reformăm sistemul de petiționare electronică față de Parlamentul European. Stimați membri, putem fi membri ca uh, cetățeni europeni pentru că această, acest sistem de petiționare online uh, este o invenție europeană. În 99 a fost prima dată folosit în Parlamentul uh, Scoțian, apoi a fost adoptat și de Parlamentul German, în Parlamentul Britanic și acum la Parlamentul European pentru a îmbunătăți acest instrument unic de participare la democrația europeană, aș propune trei reforme pragmatice trăgând învățăminte din uh, exemplele de bune practici din statele membre. În primul rând, să creăm un forum online. Bundestagul german oferă cetățenilor posibilitatea să vorbească despre avantajele și dezavantajele uh, petițiilor parlamentare printr-un forum online. Cred că o astfel de posibilitate ar permite cetățenilor din statele membre să îmbunătățească calitatea democrației deliberative prin dezbaterile referitoare la avantajele și dezavantajele oricărei propuneri. Apoi, pragul de reacție în Parlamentul Britanic. Dacă se adună 100.000 de semnături pentru o petiție, atunci ea trebuie pusă în dezbatere în Uh, Camera Inferioară a Parlamentului. Eu aș propune ca sistemul nostru al Parlamentului European să adopte de asemenea un asemenea prag pentru a garanta o reacție garant, uh, neapărat la cererile cetățenilor. Și în al treilea rând, să, introduci mai, să introducem mai multe audiere ale petiționarilor. Deocamdată, așa cum uh, se întâmplă și în Scoția, se poate invita un petiționar la Comisia Petiției a Parlamentului European. Făcând un mare pas înainte, eu aș spune că în circunstanțe excepționale petiționarii să fie invitați să se adreseze în persoană unor comisii parlamentare ca aceasta și în unele situații chiar adunării uh, plenare. Cu sprijinul dumneavoastră am putea face aceste reforme și am putea începe o era a reformelor europene condusă sau inițiată de cetățenii săi. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Hofmeister! O dezbatere politică televizată să vedem. Bun, a doua idee pe care v-aș propune este legată de îmbunătățirea dezbateri în spațiul public la nivel european prin ceea ce aș numi eu o dezbatere uh, politică televizată înainte și după fiecare președinție a Consiliului. Cred că este un lucru foarte important pentru orice societate și democrație. Pentru Europa, unde avem multilingvism, uh, acest tip de lucru s-a uh, putut face foarte ușor niciodată. Am încercat cu Euronews și cu Arte dar uh, succesul a fost limitat. Deci să ne gândim la un format mai interesant politic. Avem un context unic și deci să punem accentul pe acest lucru. De ce să nu introducem o, poli- o dezbatere politică televizată la, uh, care se petrece la fiecare șase luni când noua președinție și liderii grupurilor politice din Parlamentul European să discute despre prioritățile uh, de viitor? Acest această dezbatere să transmite și la televizor și prin media și pe internet, dând posibilitatea tinerilor și tuturor cetățenilor să pună întrebări. Bineînțeles, ar trebui să se transmită pe întregul continent și ar contribui la îmbunătățirea spațiului public de dezbatere în Europa. Știu că președințiile vin la fiecare șase luni în uh, adunarea plenară a Parlamentului European și își prezintă programul și prioritățile, ceea ce e foarte bine și trebuie să se continue. Dar cum ar fi să avem o emisiune de televiziune care să pună în lumină uh, uh toate aceste lucruri și ca um, politicienii să dezbată în fața publicului, în fața camerelor de luat vedere. Am avea mai multă transparență, mai multă implicare în a, uh, a, chestiunile europene spațiul public de dezbatere este esențial pentru funcționarea Uniunii. Deci să creăm un format și să dăm cetățenilor posibilitatea să vadă ce se întâmplă cu adevărat în Europa. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum întrebări din sală, dacă sunt. Domnul Ramon. Primero para agradecer. Foarte pe scurt. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru sugestiile făcute unele dintre ele sunt de-a dreptul interesante și cred că ar trebui să le includem în eforturile noastre viitoare. Altele uh, le-am preluat deja. La Comisia PETI, de exemplu, la Parlamentul European, se primesc aproape în fiecare lună zeci de organizații din întreaga Europa în care vin să vorbească direct în fața Parlamentului. Uh, este un lucru obișnuit aici la noi. Avem, de asemenea, în luna septembrie o dezbatere legată de starea Uniunii și sper ca următoarele alegeri să ne ofere posibilitatea să avem uh, noi dezbateri politice între acești spițăn candidat, candidații principali, pentru a putea uh, face legătura uh, între Parlament și cetățeni cu ajutorul televiziunii lucru pe care trebuie să-l îmbunătățim cu tehnologiile actuale disponibile. Suntem pe deplin de acord cu ideile prezentate. Mulțumesc! Thank you very much, Pascal. Mulțumesc, Pascal! Foarte rapid, ca să nu prelungeți dezbaterea. Aș spune că um, această comunicare electronică, noile modalități de a implica cetățenii, și domnul Șoflin o știe foarte bine pentru că a făcut a redactat două rapoarte privind uh, inițiativa cetățenească europeană, există deja. E vorba de un mare progres introdus după reforma de la Lisabona, dar acum trebuie să vedem ce face Comisia cu inițiativele cetățenești, pentru că nu e nimic mai rău decât să lași impresia că dai puterea de a trage la, de a lua la întrebări aleși și și executivul de, și apoi să vezi că executivul nu face nimic. Știm că acest lucru s-a cam întâmplat cu cetățenii europeni. La fel cu dezbaterile, marea dezbatere între candidații uh, în frunte, șpițe în candidați. Am avut o dezbatere mare, adevărată, între șefii de liste și a fost difuzat la televiziunea europene, cred chiar în toate țările. Întrebarea e și cât se uită la aceste dezbateri. Uh, mijloacele nu pot uh, compensa lipsa de interes. Uh, e vorba de generația dumneavoastră, aș spune până la urmă. Va trebui dumneavoastră să vă confruntați cu această problemă. Cum să restârniți interesul? Cum să, ave- să facem să avem un destin comun? Nu doar să te simți cetățean european, pentru că am auzit răspunsurile dumneavoastră. Pentru că și eu am o istorie de genul acesta. Sunt și eu un european dar odată ce am spus acest lucru, asta nu înseamnă neapărat ceva pentru copiii mei care sunt de vârsta dumneavoastră. Deci ar trebui să ne reasumăm acest destin comun. Și ceea ce ne spuneți aici e un răspuns ușor uh, tehnocrat. Iată, poți să fii și tânăr și deja să ai așa o viziune ușor tehnocrată asupra lumii. Deci, dacă nu aveți uh, interesul necesar pentru aceste lucruri, nu vor servi la nimic. Deci, Europa, și cu aceasta o să închei. Pro problema Europei e că îi lipsește suflet, de, îi mai trebuie suflet și inimă. Asta e realitatea. Nu lipsesc neapărat mijloacele și instrumentele, ci o forță vitală și dorința de a avea un destin comun. Ori aceasta și ungurii care sunt în Europa de mult trebuie să o înțeleagă în cadrul funcționării sistemului european. Și iată, și cu britanicii am, n-am reușit să le arătăm că de fapt avem un destin comun, să-i convingem că avem un destin comun, dar eu vă încurajez pentru că păreți foarte motivați oricum. Thank you very much. Let me add... Mulțumesc. Permiteți-mi să adaug și eu câteva reflexii care cred trebuie să se regăsească în modelul dumneavoastră. Rolul mass media, din păcate, mass media în cele mai multe cazuri nu, reportea, nu um, relatează despre contextul european. Vorbesc de tensiuni franco-germane, de exemplu, dar când ați citit despre un portughez care s-a întâlnit cu omologii din Estonia, uh, cei care sunt interesați de politica europeană în statele membre nici n-au posibilitatea să vadă acest domeniu separat. Eu sunt aici de 15 ani și pur și simplu n-am reușit să-i fac pe ziariști să înțeleagă, pentru că bănuiesc că editorii nu vor asta, dar să înțeleagă importanța contextului. Și al doilea lucru, în legătură cu accesul la acest parlament. Să nu uitați că e vorba de un parlament relativ neobișnuit. Nu avem drept de inițiativă legislativă. Acesta este încredințat Comisiei, ceea ce înseamnă că poziția noastră e diferită de cea a unui Parlament național. Inițiativele cetățenești menționate de Pascal și eu am fost raportor pe subiectul lor, sperăm noi ajung acum într-o etapă finală, uh, funcționează în Finlanda și în Letonia. Un anumit număr de cetățeni semnează petiția și Parlamentul local e obligat să asculte, să țină seama. Deci, un instrument de genul acesta nu prea ar funcționa în acest Parlament, pentru că, de fapt, Comisia are inițiativa legislativă. Bun, acum ne apropiem de final. Doriți să mai adăugați ceva? O să începem. Nu, de fapt trebuie să-i dau întâi cuvântul domnului Noghi și după aceea domnul Hofmeister vă dau din nou cuvântul. Mulțumesc! Muchas gracias Mulțumesc foarte mult pentru comentariile dumneavoastră. Aș vrea să trag atenție aici asupra unei experiențe personale, pentru că ne-aș cerut acest lucru la evenimentul AI, la care am putut participa grație organizării atât de bună. Am pus o întrebare la plenară, pentru că erau uh, tineri din întreaga Europa uh, care se aflau pe locurile dumneavoastră. Uh, era sala plină și i-am întrebat câți dintre dumneavoastră ați lansat sau semnat o petiție la Parlamentul European. Mai puțin de cinci mâini s-au ridicat în sală. Toți erau tineri care puteau teoretic uh, să uh, facă acest lucru cu telefonul pe care l-aveau la ei sau să semneze sau să lanseze o astfel de inițiativă. Deci dacă utilizăm tehnologiile din secolul 21 și îmbunătățim uh, instrumentul pentru a fi mai accesibil, pentru a permite un angajament mai clar, aceasta îi va face pe tineri să fie mult mai interesați să o facă. Și am văzut cum în Regatul Unit s-a introdus un prag pentru a ajunge la 10.000 de semnături pentru a primi un răspuns sau 100.000 de semnături pentru a fi considerată o petiție pentru audiere. Și acest prag i-a făcut pe mulți tineri să se implice pe rețelele de socializare pentru a atinge acel obiectiv. A dus la un adevărat activism la bază și asta a fost minunat. În ceea ce privește întrebarea pusă de uh, un alt coleg deputat al dumneavoastră. Cred că diferența între uh, sistemul de inițiativă cetățenească și sistemul de petiții uh, de la Parlament, Parlamentul European, așa cum arăta și domnul Șoflin, este că sunt diferite. Uh, pentru Parlamentul European, elementul cheie ar trebui ca să fie acela ca cetățenii să ceară să se conștientizeze uh, situația și să se ceară o soluție, pentru că uh, e important să se pună diagnosticul, dar trebuie să se ofere și o soluție. Uh, și dumneavoastră care sunteți aleși, aleși direcți, sunteți cei care trebuie să găsiți o soluție. Și de altfel, una dintre competențele Comisiei PETI este să transmită această petiție la Comisia Europeană. Important este ca procesul de soluționare să înceapă și cred că acest instrument unic de democrație participativă este unul care ar trebui să ne facă să fim mândri de ele și de democrația europeană. Mulțumesc! Mulțumesc, vă mulțumesc tuturor foarte mult, într-adevăr. Uh, timpul pe care l-aveam la dispoziție s-a sfârșit, dar doreați să mai interveniți și dumneavoastră, vă rog, două minute, domnul Hofmeister. Mulțumesc, domnule Duran, pentru întrebare. Într-adevăr, în 2014 aveam uh, șpiță în candidatul, aveam uh, dezbaterea cu aceștia, însă mă întreb dacă este suficient. Eu unul nu cred. Dacă doriți un angajament din partea publicului european, o dezbatere la 5 ani nu este soluția suficientă. Poate că la fiecare șase luni, atunci când avem o nouă președinție a Consiliului, o astfel de dezbatere ar putea într-adevăr să atragă atenția publicului, pentru că în felul acesta cetățenii europeni ar putea fi reactivați și cetățeanul s-ar putea simți din nou interesat de acest destin comun. Și acum, domnule președinte, foarte rapid. Într-adevăr, cred că totul depinde de mass media națională. Dumneavoastră, Parlamentul și Comisia aveți oarecare putere de influență și este o întrebare foarte bună. Dar dacă încercăm să avem o dezbatere televizată la șase luni, cred că acesta ar fi un stimulent pentru uh, televiziunile naționale să se centreze mai mult pe afacerile europene. Pentru că dacă pe partea Parlamentului se face acest lucru la fiecare șase luni și fiecare președinție vine cu propriile sale priorități care se dezbat, atunci oamenii pot să vadă că ceva într-adevăr se întâmplă în Europa, uh, nu că acest lucru nu s-ar ști, dar nu se vede pentru că nu există acoperire. Deci, aceasta ar putea fi într-adevăr un stimulent și pentru mass media națională să se implice mai mult și atunci am avea cu adevărat o dezbatere și o participare europeană care este absolut crucială pentru Uniune. Mulțumesc! Mulțumesc! Eu unul nu sunt convinsă ca dumneavoastră că mass media înțelege într-adevăr realitatea uh, și faptul că puterea politică trebuie să fie exercitată la nivelul publicului european. Și asta poate și pentru că timp de 9 ani am fost jurnalist, deci cam știu ce se întâmplă acolo. Și, în general, accentul se pune pe activitățile sau chestiunile locale. Și ideea că ceva s-ar putea întâmpla aici, la nivel european, e una oarecum ciudată. Și problema adevărată, practic, este cea care ne aduce atunci la uh, ceea ce înseamnă cu adevărat o democrație europeană. Dar sper ca generația viitoare și dumneavoastră să găsiți soluții pentru asta. Vreau să vă mulțumesc acum tuturor, tuturor participanților și colegilor pentru întrebări și cred că ne-am încadrat în timp, oarecum, doar 5 minute de întârziere, ceea ce e foarte bine pentru comisia noastră. și acum vom uh, schimba din nou locurile aici la prezidiu. after this thorough discussion about the participation of the youth. După această dezbatere în legătură cu participarea tineretului european, uh, în care s-au implicat și uh, deputați foarte experimentați care au prezidat această dezbatere, voi prelua uh, președinția pentru următorul punct de pe ordinea de zi, raportul domnului Lamasur care este prezent astăzi aici. Avem raportul, proiectul de raport uh, prezentat astăzi și am să dau cuvântul raportorului imediat pentru a prezenta acest raport, după care vom da cuvântul și colegilor care doresc să participe. Vă rog, domnule Lamasur. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Raportul din această dimineață reprezintă a doua fațetă a muncii făcute de uh, comisia noastră, AFCO, uh, pe diversele forme de integrare a muncii între statele membre, în primul rând raportul lui Pascal Durin, care a fost deja adoptat, și acum este vorba de o analiză a situației actuale și a potențialului de viitor pentru formula cooperării întărite. Am lucrat timp de câteva luni alături de raportorii din umbră pe această temă și comisia noastră a organizat uh, audieri la care au participat uh, instituțiile uh, care s-au implicat în uh, această cooperare. Am avut și un studiu uh, cu titlul Cooperare întărită la nivelul UE. Am avut și o analiză de impact realizată de IPRS, propriul nostru serviciu, și o analiză detaliată în ceea ce privește cooperarea întărită sau echivalentul său uh, în țările din afara Uniunii, în special în statele federale. Am avut și două misiuni de informare, una în Elveția, la Berna și acolo am văzut cum cooperează împreună cantoanele elvețiene pe domenii care nu țin de competența federală și uh, o altă misiune la Washington pentru a vedea cum funcționează sistemul federal american și uh, felul în care cooperează anumite state. Aș avea două remarce fundamentale în legătură cu spiritul și obiectivul acestui raport. Nu e vorba aici de a cita anumite state membre sau de a enumera anumite politici obiectivul principal nu este acela de a încuraja statele membre care își doresc acest lucru să impună o Europa cu două viteze. Deci să zicem că pe viitor vom avea în UE niște state care sunt în prima divizie și altele care sunt în a doua. Nu acesta este scopul nostru. Pe de altă parte, cred că nu este de competența noastră a Comisiei AFCOM să se pronunțe asupra procedurii și să spune o astfel de procedură ar fi mai potrivită pentru o anumită competență sau pentru un anumit tip de politică. Nu este cazul. E mai degrabă vorba aici de a face bilanțul pentru a vedea în ce măsură acest instrument poate fi îmbunătățit, completat, precizat în cadrul tratatului pentru a fi mai util anumitor state membre, dar nu știu care, pentru că în anumite domenii, nu știu nici aici în care domenii, ar putea să coopereze mai bine. Și asta nu pentru a coopera așa cum pot să o facă deja prin acorduri interguvernamentale, deci un fel de tratate în afara Uniunii, așa cum a fost cazul cu acel pact fiscal, pentru a da un exemplu politic important, ci de a coopera în cadrul UE, astfel încât țările care doresc să coopereze mai strâns pe teme de competență partajată să o poată face cu condiția să reprezinte cel puțin uh, o treime din statele membre, deci nouă la număr, și aceasta în cadrul Uniunii prin acest uh, sistem, deciziile sunt luate doar la nivelul statelor care cooperează, iar celelalte state ar putea participa la deliberări și, de asemenea, Comisia și Parlamentul ar avea un rol de jucat. Așa cum am văzut-o în experiențele din trecut, anumite teme sunt uh, cele pentru care ar fi bine ca această cooperare întărită să se extindă pentru ansamblul Uniunii, așa cum s-a întâmplat cu Uniunea Monetară și există alte teme pentru care nu există niciun interes deocamdată pentru ca toate statele membre să participe. De exemplu, țările riverane Mării Baltice, dacă doresc să uh, aibă un astfel de program de cooperare întărită, ar trebui să atingă acest prag minim de 9 state, dar în principiu n-ar exista niciun motiv pentru ca Malta sau Portugalia, de exemplu, să participe la un astfel de proiect și, în egală măsură, nici țările din zona Mediteranei. Iată, deci, precizând aceste două chestiuni de natură politică, să vedem ce se întâmplă din punct de vedere juridic sau politic. Din punct de vedere juridic, tratatul de la Lisabona facilitează o astfel de cooperare întărită, însă spune foarte puține în legătură cu funcționarea unei astfel de cooperări. Și aici am putea să intervenim noi. Cooperarea întărită poate fi implementată printr-o decizie a Consiliului la propunerea Comisiei cu majoritate calificată și asta după avizul Parlamentului European. Cooperarea întărită poate recurge la o clauză de tip pasarela specifică care în anumite domenii care permit uh, decizii cu majoritate calificată în conformitate cu tratatul, de asemenea aspectele de cooperare întărită în ceea ce privește costurile dincolo de costurile de funcționare simplă, uh, deci costurile care depășesc această limită țin de statele membre și toate statele membre pot participa la deliberări, dar doar statele membre care sunt parte a cooperării întărite pot face parte din procesul de decizie. La momentul acesta avem astfel uh, de cooperări întărite în patru domenii complet diferite și pentru țări diferite. Legea aplicabilă în domeniul divorțului, de exemplu, este singura cooperare cu adevărat uh, aplicabilă și aplicată, regulile în ceea ce privește regimul matrimonial, pentru care cooperarea se va aplica începând cu 1 ianuarie 2019, brevetul european cu efecte unitare, pentru care avem nevoie și de un complement de uh, regulament pentru litigii, ținând cont de dificultățile uh, deosebite care au apărut în urma negocierilor care au durat mai mult de 10 ani și, în sfârșit, al patrulea domeniu, parchetul european, uh, care uh, va uh, fi implementat începând de anul viitor. Și există și cooperarea întărită permanentă în domeniul apărării, care a fost implementată în 2017. În ceea ce privește cooperarea pentru taxa pe tranzacțiile financiare, aceasta este deocamdată suspendată și cred că va rămâne așa în următorii ani. Ceea ce este interesant este că există o o serie de state membre, minim 9, uh, uh, în general între 17 și 27. Este interesant că unele state membre, precum Belgia, Germania, Grecia, Franța, Italia, Austria, Portugalia, Slovenia, deci țări foarte diferite participă în toate domeniile de cooperare întărită. vorba de state din toate părțile Europei, est, vest, nord, sud și așa mai departe. Ce constatări am făcut și care ar fi recomandările noastre, recomandări pe care le propun în raport, pentru a folosi la maxim potențialul acestei cooperări întărite. Sunt pe deplin convins că există două teme pentru care cooperarea întărită ar permite o adevărată aprofundare a relațiilor între statele membre, chiar până la nivelul integrării, dar aceasta nu este principala mea preocupare, și că aceasta ar întări sentimentul de a avea o familie comună a popoarelor europene, de participare în comun și aceasta depășind rigiditatea tratatelor, de exemplu privitoare la repartizarea competențelor, ar putea fi depășită printr-o anumită flexibilitate care să ofere o marge de manevră statelor membre. E vorba de teme extrem de diferite, dar esențiale din punct de vedere politic, de exemplu securitatea Uniunii sau întărirea anumitor aspecte de tip economic, social sau de mediu. Intenționat nu vreau să precizez mai bine lucrurile, dar ar putea exista și alte domenii de activitate care ar fi mult mai aproape de Europa cetățenilor, de competențele naționale Și aici, pentru a facilita activitatea cetățenilor și eventual și a companiilor, ne-am putea gândi la o eventuală armonizare sau uniformizare a competențelor care ar putea fi dorită de anumite state, care ar putea recurge la așa ceva. Și pot să vă spun că m-a surprins extrem de tare să văd că în anumite state membre din UE, cum ar fi de exemplu în Germania, sau în state din afara Uniunii cum ar fi, de exemplu, Elveția sau Statele Unite, colectivitățile, deci uh, cantoanele sau statele federale în Statele Unite, au implementat de aproape un secol un sistem de uh, cooperare astfel încât să se reglementeze la nivelul lor ceea ce era necesar, fără să se mai transfere la nivel federal anumite teme care sunt absolut esențiale pentru viața cetățenilor, pentru a o facilita. În Elveția, așa cum spuneam, e vorba de uh, relația între cantoane, concordatele, și în Statele Unite așa numitele state compact sau contractele interstatale o formulă care s-a dezvoltat foarte mult și care cu ajutorul uh, uh Institutului uh, uh, American pentru Legislație a adus o adevărată uniformitate. Deci, în ceea ce privește dreptul mediului de afaceri în sistemul american, acestea nu țin de competența federală, uh, ci de competența statelor federale. Și în jur de 40 de state au hotărât nu doar să aibă o simplă armonizare, ci exact aceeași legislație. Legislație care a fost uh, adoptată cu principiul de a avea un vot la Congresul Federal și sub controlul jurisdicțional al Tribunalului Suprem al Statelor Unite în caz de nevoie. Deci, aceste experiențe cred că ar putea reprezenta un model și pentru o felul în care am putea coopera la nivelul statelor membre. Pentru că, până la urmă, e vorba de o filozofie comparabilă pe care o regăsim și în aceste state federale. Și aici avem un alt exemplu, cel al Australiei, pe tema căruia am organizat audieri la AFCO. Deci, plecând de la ceea ce s-a propus Comisiei noastre și Parlamentului, dacă ar trebui să precizăm cele câteva alegeri politice care uh, precizează felul în care funcționează cooperarea întărită pentru a ajunge la un statut standard, pentru ca instrumentele să fie mai ușor de utilizat și pentru ca procedurile să fie cât mai simple cu putință, bineînțeles ținând cont de exemplele de reușită sau de nereușită la nivel intern sau extern, și ne făcând decât uh, niște simple recomandări, oferind uh, doar opțiuni posibile și nimic obligatoriu din punct de vedere juridic. Ne gândim aici la organele care pregătesc uh, luarea de decizii, decizii care se iau cu majoritate calificată, ce se întâmplă cu secretariatul pentru cooperarea întărită, dacă e vorba de un secretariat ad hoc sau eventual Comisia Europeană și dacă este aceasta din urmă, care ar fi rolul său în interesul cooperării întărite și a statelor membre. O altă întrebare, dacă se poate preciza dinainte ce se întâmplă cu finanțarea, pentru că există reguli diferite în ceea ce privește cooperarea întărită și un caz interesant uh, de exemplu cel al procurorului european, care ar fi controlul parlamentar exercitat și aici ar fi cazul să fie Parlamentul European în principal și dacă da, întreg Parlamentul sau o comisie ad hoc stabilită la Parlament, pentru că fiind vorba de teme din cadrul cooperării întărite, toată lumea ar putea participa și aleșii din statele membre care sunt parte la această cooperare ar putea participa la vot. Ar putea fi, de exemplu, o cooperare între parlamentele naționale și Parlamentul European, așa cum am făcut-o cu pactul fiscal, sau uh, cum se vor soluționa litigiile, știind că instanța finală va fi Curtea de Justiție, însă, în funcție de domeniul abordată, am putea exista o, ar putea exista o legislație separată, cum ar fi, de exemplu, pentru brevetul unitar. Ideea ar fi să avem niște recomandări, să avem uh, avantaje și dezavantaje pentru fiecare formulă prezentată și o fezabilitate politică pentru fiecare dintre ele. Toate acestea uh, pentru a facilita munca acelor state membre care ar dori să recurgă la această cooperare întărită în anumite domenii. Și o altă recomandare esențială ar fi următoarea. Comisia și Parlamentul ar trebui să se implice mai mult și să se organizeze pentru a urmări de aproape această cooperare atunci când ea este inițiată. De cele mai multe ori, inițiativa va veni din partea statelor membre, însă este important ca Comisia și Parlamentul să se implice, pentru că până acum, trebuie să o recunoaștem, instituțiile comunitare au fost prea puțin interesate și chiar și Consiliul, nici el n-a dat dovadă de prea mult uh, interes. Serviciile generale ale Consiliului, secretariatul și așa mai departe. Pentru că inițial acestea au fost uh, Uh, utilizate de anumite state membre într-un cadru comunitar, însă nu există un adevărat motor european și monitorizarea nu prea se face. Între statele membre care au inițiat uh, aceste cooperări s-a făcut rare ori, de exemplu, Uh, pentru taxa pe tranzacțiile financiare s-a făcut acest lucru, se desemnează un stat pilot pentru a vedea care sunt experiențele, care sunt lecțiile de învățat, dacă se extinde uh, parteneriatul pentru acest, uh, această cooperare întărită, pentru a utiliza mai bine potențialul existent ceea ce s-ar putea face dacă Parlamentul și Comisia s-ar organiza mai bine și ar monitoriza, ar asigura controlul pentru o astfel de formulă de cooperare. Iată, domnule președinte, dragi colegi, cum am abordat acest dosar. Bineînțeles, am lucrat alături de raportorii din umbră și am fost foarte atent la comentariile făcute de colegii noștri, așa cum a făcut-o și Pascal Duran în trecut. Am fost atent la comentariile de la Comisia AFCO. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Trecem acum la raportorii din umbră. Doamna Breso, văd că nu este prezentă, dar domnul Haureghi văd că va, o va locui. Efectivamente. Vă mulțumesc. Domnule la măsur, vă vorbesc în numele colegei Mercedes Breso, care își cere scuze deoarece nu poate să participe la această reuniune ca raportoare din umbră. Dumnea ei mă roagă să vă transmit următoarele lucruri. Citesc, practic. Uh, Dumnezeu constată că e foarte greu să se implementeze cooperarea consolidată aveți dreptate. Trebuie să fie o posibilitate mult mai flexibilă de cooperare, deci uh, nu ar trebui ca prerogativele politice să aibă întâietate în, afară, în fața dorinței unor state membre de a colabora. În general, doamna Breso e de acord cu dumneavoastră în legătură cu diagnosticarea actualor probleme ce țin de cooperarea consolidată, mai ales exigența unanimității pentru a încuraja. Deci acesta este un obstacol uh, esențial. Lipsesc surse de reglementare care să stabilească modul de gestionare, de administrare sau de uh, stopare a co- operării consolidate. Există riscul ca statele membre să abandoneze mm, legislația comună comunitară pentru a <laughs> colabora la nivel interguvernamental. Uh, Doamna Bresu de asemenea semnalează faptul că ideea prezentată în raport ca și în raportul domnului Pascal Duran în legătură cu integrarea diferențiată. Y las autoridades subestatales podrían tener... Autoritățile și substatale ar putea avea capacitatea de um, a interveni în mod determinat în funcție dacă dețin sau nu funcții legislative care le-au fost atribuite uh, atunci când s-au împărțit competențele la nivel național. Tot doamna Breso spune că, așa cum arată și domnul Lamasur, trebuie să se insiste asupra faptului că Parlamentul European să joace un rol important în ceea ce privește mm, articolul 125 uh, de mm, de pornirea cooperării consolidate. Dumnezeu consideră că raportul nostru este excelent și uh, am putea avea și niște recomandări pe care Dumnezeu le va prezenta la amendamente. De pildă, să se folosească articolele 225 și 352 ca temeiuri juridice pentru a sugera un regulament de implementare care să reglementeze această practică a cooperării consolidate. În al doilea rând, să ne gândim la competențele legale ale tribunalului Naționale și Europene în ceea ce privește cooperarea consolidată. Acest dispozitiv e prin natura sa hibrid și are efecte juridice nu doar la nivel național, ci mai ales la nivel uh, local și național. Și în ultimul rând, doamna Breso își exprima dorința, dorința de a arăta în text că vrem să continue bunele practici de uh, cooperare transfrontalieră uh, între regiuni. Dumna ei spune că ar trebui uh, să existe un rol consultativ pentru Comitetul Regiunilor și pentru Comitetul Economic și Social. Deci acestea sunt observațiile doamnei Breso. Aș vrea să adaug că după ce am ascultat uh, înțeleapta intervenția domnului la Masur, care are multă experiență în ce privește elaborarea unui astfel de raport, cred că sunt importante precizările pe care le-a stabilit dumnealui, care ar evita înființarea de două categorii interne în structura UE, deci între țări. Deci, de asemenea, lui spune că nu ar trebui neapărat să se stabilească din start în ce domenii poate exista cooperare consolidată, însă îi dau dreptate domnului Lamasor. Zi de zi se vede cât de mare nevoie să armonizăm competențele naționale și locale și fără să modificăm distribuirea de competențe, asta ne-ar permite să avem o mai bună organizare administrativă pentru cetățeni și companii, întreprinderi, deoarece de, în ceea ce mai mult vedem cum uh, cetățenii și întreprinderile se plâng de această varietate de legi și norme care le complică activitatea. Deci am putea stabili niște mecanisme de cooperare consolidată deci pentru armonizarea acestor uh, reguli. E o sugestie foarte importantă și cred și eu că această cooperare consolidată va fi din ce în ce mai folosită. Deci vom vedea Vom încerca să facem un raport cât mai bun pentru a marca o foaie de parcurs uh, rezonabilă. Vă mulțumesc ca raportor număr de la ECR. Un scurt comentariu. Cum ar trebui să funcționeze Parlamentul? Se propune ca doar eurodeputații care participă în cooperarea consolidată ar avea drept de vot, însă asta ar contraveni sistemului actual. Uh, când, de exemplu, eurodeputați din țări care nu au uh, moneda euro participă la elaborarea de legislație sau votează în plen cu privire la aspecte ce țin de moneda euro. V-ați gândit la asta până la capăt? Eu sunt sigur că da. Deci, domnule raportor, mi-ați spune de ce, mi-ați putea spune de ce uh, aveți în vedere aici o diferențiere. Deci, de ce să permitem asta în anumite cazuri? În al doilea rând, ideea ca un comisar să aibă responsabilitatea politică pentru cooperarea consolidată. N-am risca un fel de conflict de interese. Să zicem că 10 țări vor să sau nu să facă ceva, în timp ce 17 sau 18 țări să nu vrea în timp ce comisarul, care de pildă ar fi din una din cele 17 țări care nu vor și care ar fi o personalitate importantă. Deci, nu știu, mă gândesc că e important ca um, acest comisar să reprezinte uh, toate statele membre. Comisia, în general, trebuie să reprezinte toate statele membre. S-ar putea, deci, să existe aici un risc. Acum l-aș ruga pe domnul Gărân să intervină de la alte, dacă este, nu. Helmut, dorește să intervin? Nu. Pascal Duran, vă rog. Foarte pe scurt. Comisarii nu reprezintă statele, ci interesul general european. Deci conflictul de interese în funcție de portofoliile lor nu cred că s-ar pune în discuție. Însă eu nu văd aici neapărat ce conflict de interese. Însă, domnule Lamasur, sunt practic 100% de acord cu ce ați scris în raport, însă Există un element în legătură cu care aș vrea să mai uh, șlefuim puțin lucrurile. Punctul 18. Relațiile interparlamentare, parlamentele naționale care ar participa. Aș înțelege asta în cadrul procedurii bugetare, deci votul pentru bugetele aparține statelor. Înțeleg asta dacă ar fi vorba de subiecte ce țin de competențele Însă, în ceea ce privește competențele Parlamentului European, eu aș ezita să implic parlamentele naționale. Deci aș vrea să discutăm din nou despre acest punct, însă e clar că nu avem timp, deoarece a venit momentul să votăm. Mulțumesc foarte mult! Domnule Costaldo de la FDD, nu, nu e nimeni de la FDD încă. Deci înțeleg că putem încheia acest punct. A, raportorul poate interveni. Deci dacă nu mai intervine niciun raportor din umbră, nu mai solțe nimeni să intervină, nu v-am văzut, mă scuzați. Alan, vă dau cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, foarte pe scurt pentru a nu vă răpi din timpul pentru voturi. Voi reacționa la raportorii din umbră și la raportorii din umbră ai raportorilor din umbră, să zic așa. Le mulțumesc colegilor care au împărtășit orientarea generală, filozofia, spiritul general al acestui proiect de raport de care m-am ocupat, începând cu Ramon Jauregui, care s-a exprimat în numele doamnei Breso. În ceea ce vrește regiunile, eu cred într-adevăr că trebuie să ținem cont de competențele care există în anumite state membre, competențele legislative conferite anumitor regiuni. Deci să ne punem întrebarea asta, bineînțeles cu condiția ca în Consiliul de Ministri statele membre să-și exprime interesul de a participa la o cooperare consolidată. Această cooperare poate implica anumite regiuni și nu neapărat altele. Deci eu unul aș fi dispus aici să avem așa ceva. Acum, cu privire la întrebările adresate de domnul Schmidt, controlul parlamentar și rolul Parlamentului European și dacă ar trebui să existe o comisie specială a Parlamentului European care se ocupe de um, cooperare consolidată sau o comisie permanentă care se ocupe de asta și dacă ar trebui să conferim dreptul de vot tuturor, așa cum a fost până acum. Drept de fiecare dată când am votat texte despre zona euro, deci ar deci în cazul ăsta să aibă drept de vot doar ce eurodeputații din statele care participă la coopera consolidată. Eu cred că trebuie să ne punem această întrebare. Și după cum am văzut din multe incidente și crize interinstituționale din ultimii ani, deci am văzut că trebuie într-adevăr să precizăm ce anume înțelegem prin cooperare loială, obligația de a coopera loial între uh, statele membre și Uniunea Europeană. Trebuie să ne asigurăm că atunci când uh, lansăm o cooperare consolidată, toate statele membre ale Uniunii, toate eurodeputații, toate instituțiile trebuie să fie asociate, să fie implicate, să-și poată exprima părerea, însă nu trebuie să existe posibilitatea directă sau indirectă ca unii reprezentanți ai statelor membre să paralizeze sau să pună sub semnul întrebării cooperarea consolidată. Deci trebuie să găsim un aranjament în legătură cu acest aspect. Și referitor la rolul comisiei și a unui viitor comisar care s-ar ocupa de așa ceva, domnul Pascal Duran a răspuns foarte bine. Dacă e vorba de educație, comisarul de educație trebuie să ocupe. Dacă e ceva ce ține de agricultură, comisarul de agricultură. Și așa mai departe, indiferent de naționalitatea acestui comisar. Uh, ajung la Pascal Duran care se întreabă dacă ar uh, trebui să ținem cont de părerea Parlamentului Național pentru control parlamentar la consolidarea, la acoperirea consolidată. Depinde de, de mm, subiect. E clar că de fiecare dată trebuie să fie vorba de competențe partajate. Dacă e vorba doar de competență exclusivă a Uniunii, se ocupă doar Parlamentul European, însă dacă e o competență partajată, de multe ori s-ar putea să fie doar Parlamentul European. Însă, după ce am discutat cu președintele Curții de Justiție a Uniunii Europene, am ajuns să fiu convins că această instituție, Curtea Europeană de Justiție, va încuraja din ce în ce mai mult Uniunea Europeană să intervină în domenii pe care Curtea le considera de competență partajată, însă care în realitate sunt în foarte mare măsură competențe naționale. Mă gândesc la dreptul familiei, sau la dreptul civil în general. Până la urmă, dacă noi am adoptat o cooperare consolidată în ceea ce privește reglementarea litigiilor, în ceea ce privește divorțurile, aici nu e neapărat o competență comunitară, însă dat fiindcă uh, Exista o dezavantaje pentru acei cetățeni europeni care locuiesc, se căsătoresc, vor să diver, divorțeze într-o țară diferită de țara lor de origine, atunci intervine un element juridic și politic care a justificat intervenția Uniunii Europene prin intermediul cooperării consolidate și asta cu binecuvântarea Curții Europene de Justiție. Referitor la aceste subiecte, nu știu, gândiți-vă că s-ar putea să întâmple ceva asemănător și în domeniul penal. Competența majoră, da, va ține în continuare de statul național, însă mi s-ar părea contraproductiv să excludem uh, din start uh, o eventuală intervenție a parlamentarilor naționali. Acum le mulțumesc colegilor pentru intervenții și, bineînțeles, ne vom întâlni pentru a vedea ce compromisuri putem uh, obține împreună. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, Alan. Vreau să vă informez că propunerea a... trebuie să primească amendamente până pe 6 decembrie la 5 după amiaza. Deci 6 decembrie, 5 după amiază, termenul de amendamente pentru a putea considera amendamentele pe 22 ianuarie și pentru a adopta în AFCO documentul pe 29 ianuarie, urmând să ajungem după aceea, să mergem după aceea în plenar și să încheiem dosarul cât mai repede, deoarece până la urmă uh, va trebui să accelerăm, deoarece vom avea multe propuneri legislative, deci februarie sau la începutul lui martie. Vă mulțumesc, deci putem închide acest punct. Acum trecem la voturi. Putem verifica în primul rând cartelele? Cards. Um, when we move to your... Când ajungem la punctul dumneavoastră, vă voi ruga să interveniți. Putem verifica întâi uh, dacă funcționează sistemul de vot. Vă rog să vă introduceți cartelele. de la PP e un membru în plus. Deci pleacă un membru PP, ceilalți trebuie să voteze. Vă mulțumesc, iar Iaroslav, foarte mult. Primul văd situația cu privire la dezbaterea legată de viitorul Europei și raportorul Ramon Horeghi a cerut cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau doar să mă răpesc câteva minute pentru a vă explica pe scurt, dragi colegi din Comisia AFCO, câteva lucruri, câteva precizări importante. În primul rând, Aș vrea să subliniez ca despre ce raport vom vota acum, deci care este natura acestui raport. Vă reamintesc că acest raport încearcă în primul rând să scrie negru pe alb să dezbaterile pe care le-am tot avut în această comisie de-a lungul anilor. Deci se dorește să se actualizeze ceea ce alți uh, colegi au făcut. Raportul Verhofstadt, uh, Brock, Breso și să mm, cristalizăm deci ceea ce s-a întâmplat la dezbatele cu miniștrii de la Strasburg. Ideea e să avem o foaie de parcurs în legătură cu dezbaterea politică legată de viitorul Uniunii Europene. Deci să subliniem care sunt urgențele, ceea ce e mai important, ce posibilități avem. Despre asta e vorba în acest raport. Și așa cum e clar, raportul acesta nu impune niște soluții, o numită cale de urmat, ci sugerează o foaie de parcurs niște orientări fundamentale posibile în legătură cu viitorul Uniunii Europene. De aceea, domnilor și domnilor, noi am făcut un acord major și veți vedea mm, amendamentele pe care le vom vota, deci veți vedea că ceea ce s-a clădit aici e practic uh, o mare linie de înțelegere între grupurile politice din acest Parlament care își doresc o Uniune Europeană care să-și îmbunătățească integrarea. Nu eu voi spune mai multă Uniune Europeană, ci o Uniune care să aibă o integrare, să-și facă o integrare mai bună în conformitate cu principiul subliniat de foarte mulți premieri, principiul pe care l-aș rezuma într-o singură frază. Deci să facem mai bine doar ceea ce putem face împreună. Aceasta este ideea călăuzitoare din acest raport. Nu există poziții uh, partidiste aici. Uh, avem un acord deci, cu majoritatea grupurilor politice și Închei spunându-vă că îi mulțumesc în mod special domnului Elmar Broc, lui PPE, îi mulțumesc uh, lui Maite Pai Cazondoa de la Liberali, îi mulțumesc lui Pascal Duran de la Verzi și îi mulțumesc doamnei Barbara Spinelli de la GUE pentru colaborarea uh, uh, necesară pentru a configura această um, idee în legătură cu o mai bună Uniunea Europeană care să aibă o integrare mai bună. Deci acesta este mesajul pe care îl transmitem noi în contextul electoral legătură cu viitorul Uniunii Europene. Deci e vorba despre ceea ce crede Parlamentul European că trebuie făcut. Închei, doamnă președinte, spunându-vă următorul lucru. Dacă vedeți că există multe voturi negative legate de avizele unor comisii care au avut aviz, INTA, AGRI, Jurii, Econ și așa mai departe. Ei bine, votul e negativ, deoarece noi am încercat să rezumăm avizele lor în niște aliniate generale care s-au inclus în textul raportului. Spiritul a ceea ce ne-au transmis comisiile a fost rezumat într-un aliniat, însă nu vom vota acum fiecare din aliniatele transmise de aceste comisii care au făcut avize. Însă trebuie să vă spun că în ceea ce privește Comisia Econ, care a fost comisia asociată conform regulii 54 din regulament. Deci Econ face un aviz de care trebuie să ținem cont. E bine, acest aviz l-am integrat, l-am transpus uh, în totalitate în text. Deci vă spun asta pentru că am să știți ce vom vota. Încă o dată toate mulțumirile mele și îmi pare rău că m-am lugit uh, cam mult cu aceste explicații. Poate că nu au fost neapărat necesare. Vă mulțumesc uh, trecem la vot, va fi un vot lung. De aceea vă ruga să fiți atenți. Amendamentul 68. Pentru, împotrivă, abține, respins. 9. Pentru, împotrivă, abține, respins. 70. Pentru, împotrivă, abține, respins. Compromisul A. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul B. Pentru, împotrivă, PPU pentru împotriva abțineri. Compromisul, amendamentul 84. Cea a doua parte, vom vota cine este pentru, împotrivă, socialiștii sunt pentru, bine, se adoptă. Compromisul ce pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 89 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul D pentru, împotriva abțineri. Se adoptă compromisul E pentru, împotriva abțineri. Se adoptă compromisul F pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă compromisul G pentru, împotrivă, PPP pentru. Împotrivă se adoptă amendamentul 110 acum pentru, împotrivă, abțineri, cred că a fost respins. Amendamentul 111 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul H pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 113 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul I pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul IA pentru, Împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul J pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul K pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la compromisul la jurii 1. Jurii 1 pentru. Împotriva abțineri respins. Compromisul L pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Jurii 4 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă, 123 pentru, împotrivă, abțineri respins, 125 pentru, împotrivă, abțineri respins, 126 pentru, împotrivă, abțineri respins, 126 T pentru, împotriva abțineri respins, compromisul M pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul N pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul O pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 135 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 136 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul, uh, pachetul de compromise CON pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem acum la amendamentul 140. patru La mine la pagina 17. Cine este pentru? împotrivă, verificăm electronic pentru 144, votul este deschis. 144, nu, 44. După tot ce e colorat pentru compromisuri, pagina 17. Deci treceți de compromisuri, pagina 17, votul este deschis, votați electronic. Ne mai trebuie o persoană. Hmm, închidem votul. Votul este închis și se adoptă cu majoritate clară și trecem la 154. Așteptăm să voteze colegii. 154. Dragi colegi, după partea hașurată cu compromisul, am votat 144 la pagina 17. Dacă e vreo confuzie, putem relua votul, pentru că înțeleg că sunt colegi care nu au înțeles. Problema este, se spune din sală, că pentru noi e pagina 18. Nu contează, spune doamna președinte. Votăm amendamentul 144. L-am votat, da? Bun, trecem la 154, imediat după. Cine este pentru? Se vorbește din sală, fără microfon. voting Elmar, so Elmar, îmi pare rău, grupul tău vota. Nu știu care a fost problema. Bun, 154, imediat după. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 155, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 173, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 174, pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 175, pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 176 și 177 pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 179 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 180 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 181 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 178 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul Q, cine este pentru, împotrivă, PPE, Q, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 190, pagina următoare, 190, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 194 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum votăm în bloc agri. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri 2 la 29, vot în bloc pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Vot în bloc INTA, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. și votăm acum un bloc INTA A până la I. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Compromisul R. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul S. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și trecem la 210. Cine este pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. Acum, jurii 3. Avem vot pe părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua, restul, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Jurii 5, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Jurii 6, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul T, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul U, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 227, pentru, împotrivă, socialiștii sunt împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul V, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Bl vot în bloc pentru cont, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot în bloc cont a doua parte, vedeți, cont 1 la 16 și așa mai departe, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul X, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul W, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 239 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și apoi compromisul P. Compromisul P pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 241 pentru, în, imediat după, în, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Considerentele acum, Amendamentul 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 2 împo pentru, împotriva abțineri se adoptă. 3 pentru, împotriva. Verificăm la 3, deschidem votul. Votul este închis și se respinge 12 la 12. Amendamentul 4 pentru, împotriva, Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 6 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 7 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul Y pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul Z pentru, împotriva. Aici verificăm compromisul Z, votul este deschis. Votul este închis. și Se adoptă clar. Am înțeles eu greșit cum vota PP. Trecem acum la compromisul AA. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 ce doriți, AB pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 29 pentru, împotriva abțineri, se respinge. Compromisul AC pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Foarte bine. 36 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 37 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul AD pentru, împotriva abțineri se adoptă. 43 pentru, împotriva abțineri se respinge. Agri C pentru împotriva Socialiștii împotrivă, PPE împotrivă, de se respinge. Compromisul A e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 47 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 48 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 49 pentru, împotriva abțineri se respinge, 50 pentru, împotriva abțineri se respinge, 51 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul AF pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul AG pentru, împotriva abțineri se adoptă, AH pentru, împotriva abțineri se adoptă, AI pentru împotrivă. A, aici verificăm electronic la AI, compromisul AI. Votul este deschis. Se închide votul și se respinge cu 11 voturi la 12 și dacă se respinge votăm 67 pentru împotriva abțineri se adoptă și Agri în bloc. Agri, A, B, D și E pentru împotriva abțineri se respinge. Vot final, vot nominal, prin apel nominal deschid votul. Închidem votul și se adoptă cu 18 voturi la 6. Felicitări! Uh, sorry, we, have now the opinion. Uh, Ajungem acum la avizul domnului Messerschmidt în legătură cu statutul Curții de Justiție. Sunteți gata să votăm? Votăm amendamentul 3 pentru, împotrivă, socialiștii împotrivă. Verificăm electronic la 3. Votul este închis. 16 la 8 se adoptă. Amendamentul 4 pentru, Împotrivă? Nu știu cum votează PP. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Sunteți pentru. Verificăm electronic pentru amendamentul 4. Cred că e adoptat, dar verificăm. Închidem votul și se adoptă cu 15 la 8, amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Șase pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Șapte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 12 pentru, împotrivă, PPE pentru. Verificăm la 12 electronic. 16 la 8 se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 13 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 9 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 11 pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 1, cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. 2 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Votul final, prin apel nominal, deschidem votul. Și acum... Sorry, so the Votul 22 la 2 se adoptă. Felicitări domnului raportor. S-a adoptat. Uh, dear colleagues, can we, can we move immediately to the next point on our... Dragi colegi, vă propun să trecem imediat la următorul punct, modificarea statutului BEI. Acei colegi care doresc să rămână în sală, sunt rugați să o facă, ceilalți sunt rugați să părăsească în tăcere sala. Urmează punctul 9 de pe ordinea de zi, unde avem modificarea statutului Băncii Europene de Investiții. Avem o solicitare din partea Secretariatului General al BEI către Consiliu să modifice statutul Băncii Europene de Investiții și uh, o cerere care apoi a fost transmisă Parlamentului European în vederea consultării. Deci suntem în procedură de consultare. Elementul principal din propunerea BEI ține de Brexit. Este vorba de luarea în calcul a consecințelor retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană, așa că în propunere există modificări propuse în legătură cu numărul de directori care alcătuiesc uh, Consiliul Director, de asemenea, adaptarea capitalului băncii pentru a ține seama de pierderea de cotă legată de Regatul Unit și plecarea sa și, de asemenea, propunerea de a majora numărul de directori adjuncți supleanți uh, și această modificare reflectă uh, regula de um, majoritate calificată în Consiliu în legătură cu uh, planul operațional, numirea membrilor Comitetului de Gestiune și aprobarea regulamentului de ordine interioară. Propunerea BEI, după părerea mea, merită să fie sprijinită de către Parlamentul European. Acele modificări sunt importante pentru statele membre și pentru buna funcționare a BEI, mai ales în contextul viitorului CFM și a nevoilor de investiții. Aceste modificări, de asemenea, își propun să consolideze eficiența și eficacitatea uh, în funcționarea băncii și există o oarecare urgență pentru că această modificare a statutului propus aici va trebui să intre în vigoare la timp față de retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Și așa cum știți, probabil, foarte important pentru BEI este și să arate piețelor că nu există îndoieli în legătură cu buna sa funcționare. De aceea e un lucru important și pentru ratingul foarte bun pe care îl are BEI în acest moment, lucru care se traduce și în prețul capitalului pe care îl obține BEI de pe piețele internaționale. Așadar, inițial această propunere a fost uh, trimisă greșit, până la urmă s-a intrat în procedura corectă, AFCO e comisia competentă și mai sunt și alte două comisii care eventual ar fi putut să redacteze avize, adică ECON, care a spus foarte clar că nu e interesată de a oferi un aviz și Comisia pentru Bugete, care în principiu ar fi interesată să ofere un aviz. În plus, mai avem și problema încadrării în timp și de aceea a fost foarte important pentru noi să ne folosim de procedura corectă și um, având în vedere toate aceste elemente importante ce însoțesc aceste modificări ale statutului, aș vrea să vă propun să aplicăm procedura simplificată, adică conform regulii 50, care ne-ar permite ca într-o situație în care nu avem modificări să propuneri de amendamente, să adoptăm rapid și să ajungem rapid cu uh, dosarul în plenară, fără modificări. Și aș vrea să vă propun să folosim această regulă 50, procedura simplificată. Și aș vrea să dau acum cuvântul raportorilor din umbră dacă doresc să spună ceva. Nu sunt informații la secretariat din partea grupurilor cum că ar fi numit raportori din umbră, deci dacă se confirmă acest lucru, vă propun următorul lucru noi, în orice caz, o să permitem să înceapă termenul pentru amendamente, adică 29 noiembrie la prânz, termenul pentru amendamente, în caz că cineva vrea să propună amendamente. Și aș vrea să adoptăm un AFCO pe 6 decembrie, astfel încât să putem avea o discuție în plenară și un vot în plenară în ianuarie. Între timp, noi trebuie să lămurim situația bugetului. Dacă Comisia Bugetară e mulțumită sau e de acord cu acest program ca să ne ajute să oferim la timp avizul acesta, pe baza procedurii de consultare, vom putea să menținem acest calendar, deci 6 decembrie și apoi adoptare în plenară în ianuarie. Dacă se modifică ceva în urma observațiilor pe care le primim de la Comisia de Bugete, eu o să vă informez în mod corespunzător. Cred că cu aceasta putem considera încheiat acest punct de pe ordinea noastră de zi și putem trece aproape la timp la punctul următor de pe ordinea noastră de zi, unde aș vrea să vă informez că avem un schimb de opinii cu membrii uneia dintre comisiile cele mai importante din Comitetul Regiunilor, Comisia CIVEX, pentru cetățeni, guvernanță, afaceri instituționale și externe din Comitetul Regiunilor. Și avem un schimb în legătură cu viitorul Europei. sunt în sală toți colegii. Probabil că nu a sosit toată lumea de la Comitetul Regiunilor. A, sunteți aici. Bună dimineața, îmi cer scuze că nu v-am văzut. Da, îi văd pe colegii dumneavoastră, dar mi se părea că nu sunt toți. Dar e în regulă. Așadar, vreau să vă spun că o invit și pe doamna președinte a Comitetului Regiunilor. Și apoi o să trecem la discuții. Sper că sunteți pregătiți. Ar trebui să avem câte un intervenient din partea fiecărui grup politic, ceea ce înseamnă că ar trebui să avem cinci vorbitori din partea Comitetului Regiunilor și eventual opt din partea AFCO. Mi s-a spus că au fost și unele modificări de ultim moment, dar în principiu o să organizăm discuția în felul următor. O să începem și între timp ajustăm listele de intervenție, dar între timp dau cuvântul doamnei Barbara Duden. Domnul Lamberts nu e aici? Ba da, e alături de mine. Ca de obicei, credem că altcineva va fi aici. Deci preferați ca doamna Duden să intervină prima și, și apoi domnul președinte Karl-Heinz Lamberts. Karl-Heinz Lamberts în Mulțumesc, doamna președinte. Ați văzut că domnul Karl-Heinz Lambert și eu lucrăm îndeaproape. Și voi vorbi în germană. Da. Doamna Onorată doamnă Iumner, onorați membrii ai Parlamentului European și ai Comisiei și dragi colegi de la CIVEX, conform, uh, după bunele discuții bilaterale cu doamna Hübner, uh, am avut o dezbatere interesantă și cu colegii din Parlamentele Naționale în octombrie și mă bucur astăzi foarte tare că pot să mai discut pe larg și cu membrii Parlamentului European despre chestiuni atât de importante pentru noi legate de viitorul Europei. Sperăm că acest format uh, în care discutăm astăzi va fi reluat și în viitor și cu noul Parlament după alegerile din 2019. Și că data viitoare deja vom reuși să avem, uh, organizăm și o reuniune comună a comisiilor noastre CIVEX și AFCO. După cum știți și cum s-a spus foarte clar în discuții, noi ca reprezentanți ai uh, nivelului local și regional din Europa, uh, avem rolul nostru în uh, formarea viitorului uh, Europei. Ca pro provocări tematice pentru democrație, stabilitate, durabilitate și bunăstarea Europei și a lumii, cred eu că avem de unde alege subiecte de care să ne ocupăm. Uh, Europa în anii următori și mulțumită Uniunii Europene, europene constată că este într-o poziție privilegiată, dar sunt amenințări la adresa democrației, a drepturilor cetățenilor, drepturilor omului și uh, nivelului uh, și stilului nostru de viață. Trebuie să ne ocupăm în special de guvernanță, dar asta nu înseamnă că nu ne gândim și la felul în care instituțiile și instrumentele Uniunii Europene ar trebui să fie gândite astfel încât Europa și ideea noastră despre viitor să devină realitate. Comisia AFCO din Parlamentul European deja a prezentat și reprezentat idei bune și a, uh, cu ajutorul unor colegi care au uh, susținut a, uh, și în COR necesitatea ca Uniunii Europene și Uniunea și mai ales Consiliul să acționeze transparent și principiile statului de drept care garantează sau sunt condiție absolut necesară pentru încrederea în Uniunea Europeană să fie apărate. Democrația europeană trebuie să fie mai dinamică, mai vizibilă și mai puternică. Dezbaterile însă din comisia noastră ne arată și că chiar și la nivelul instituțiilor încă mai e de dus multă muncă de convingere. În Comisia CIVEX ne ocupăm nu doar de chestiuni de guvernanță, ci și de teme cum ar fi migrația, cetățenia și relațiile externe. În toate aceste domenii, și eu și noi, majoritatea, suntem convinși că Uniunea trebuie să fie și mai activă, astfel încât oamenii să înțeleagă mai bine um, și să recunoască uh, utilitatea cooperării și integrării europene. De asemenea, în democrație și în Uniunea Europeană e nevoie de disponibilitate față de compromis, de respect față de ceilalți și valorile lor, precum și căutarea de soluții în comun. Și aici ajungem la o dorință centrală legată de guvernanță, și anume ca uh, și în alegerile viitoare și uh, după aceea să mergem cu toții împreună statele, regiunile, provinciile europene reprezintă, au culturi și tradiții dem- democratice diferite, care trebuie folosite pentru a elimina și a depăși problemele noastre comune. De aceea, implicarea lor în procesul decizional european este foarte importantă, așa cum va reieși probabil și din discuții. Ideea de multi-level governance de aceea nu este ceva absolut tehnic și abstract cum sună, ci mai degrabă trebuie să devină realitate, adică să se conlucreze la toate nivelurile fie că e vorba de migrație, combaterea uh, schimbărilor climatice pentru dezvoltarea economică durabilă și societală. Și acest lucru trebuie să se regăsească și în textele referitoare la viitorul Europei și în măsurile practice. Demo- standardele democratice trebuie aplicate și la nivel și apărate și la nivel uh, regional și local ca și la cel național sau european. Organizarea migrației și a integrației uh, și integrarea celor care vin trebuie să uh, fi îmbunătățită pentru că vedem aici o pierdere clară a încrederii în, politic, în politică, ce se reflectă și în rezultate electorale, care, de asemenea, la rândul său periclitează din nou integrarea europeană. Implicarea cetățenilor și, uh, în dezbaterile europene trebuie să fie întotdeauna ancorată la nivel local și rezultatele uh, discuțiilor trebuie să fie de asemenea integrate în democrația participativă și de aceea trebuie să fim atenți împreună cu toții ca oamenii să aibă încredere în politică, în democrație și prin aceasta și în ideea europeană la toate nivelurile, să recăpătăm încrederea tuturor. CS și COR vă sunt parteneri în aceste demersuri și vă stau la dispoziție. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Duden! Mulțumesc foarte mult. Vreau să mulțumesc uh, și președintelui și dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi în urmă cu șase săptămâni la întâlnirea cu parlamentele naționale. Și v-ați exprimat în legătură cu cetățenia, transparența, uh, viitorul Europei. Știm cu toții că avizul în ceea ce privește viitorul Europei a fost adoptat la Comitetul Regiunilor și am înțeles uh, Domnule președinte, că și dumneavoastră vă veți pronunța pe această temă, vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă. Domnilor și domnilor deputați, dragi colegi, aș vrea, în primul rând, să readuc aici, în fața dumneavoastră, o amintire. Doamnă Hubner, mi-aduc aminte uh, de bună cooperare pe care am avut-o când dumneavoastră erați comisar pentru politica regională și eu eram Uh, responsabil de regiunea mea mică din Belgia, cred că sunt exemple care ne dovedesc în fiecare zi că Europa are o valoare adăugată de oferit. Însă astăzi nu ne întâlnim aici pentru a vorbi despre amintiri, și despre viitor. Aș vrea, drept introducere, să fac o simplă constatare, importantă însă. Parlamentul și comitetul reprezintă două entități de aleși. Aleși locali și regionali, care sunt în același timp și aleși ai Uniunii. Așa cum se întâmplă cu membrii Parlamentului European, care sunt aleși teritoriilor europene și cred că acesta este un aspect extrem de important la momentul actual, pentru că cele două entități, cele care reprezintă teritoriile și cei care reprezintă Europa să fie considerați ca reprezentanți ai cetățenilor europeni, pentru că până la urmă ei sunt cei care hotărăsc ce se va întâmpla cu viitorul Europei. Pe ei trebuie să-i convingem cu argumente, dar și cu sentimente și pentru că de ambele părți avem acest rol și suntem adevărați eleși, aleși ai europenilor, trebuie să ne jucăm rolul și în reîntărirea proiectului european. Tocmai de aceea trebuie să sporim legăturile noastre. Ne aflăm într-un moment crucial al construcției europene, o construcție care n-a fost niciodată o călătorie liniștită. Au existat întotdeauna uh, furtuni, ca să zic așa, dar de data aceasta ele sunt uh, foarte uh, îngrijorătoare, aș spune. Și cu toată sinceritatea, trebuie să recunoaștem că unii profită de această situație Antieuropenii se opun democrației europene și pun sub semnul întrebării independența justiției, atacă mass media pentru a arăta că Europa este răul întruchipat. Și tocmai de aceea trebuie să reacționăm, însă cu inteligență. Ați avut o dezbatere importantă pe tema viitorului Europei și, din câte am înțeles, s-a adoptat și un raport pe această temă, pe care uh, l-am și citit și constat cu mulțumire că în acest proiect de raport și ceea ce se reflectă și în avizul nostru pe tema viitorului Europei, utilizează același limbaj. Poate, din punct de vedere al conținutului, mai sunt și diferențe, însă mesajul principal este același. Dezbaterea legată de viitorul Europei trebuie să se facă într-o cooperare extrem de strânsă cu cetățenii. Trebuie să recunoaștem că dialogul cu cetățenii s-a întărit în ultimul timp. Câteodată uh, cetățeanul european este atât de solicitat încât uh, nici nu mai știe cum să facă față este important, dar în același timp uh, există și o urmă de suspiciune aici, pentru că există această etapă preelectorală, iar din punctul meu de vedere, adevăratul dialog european nu ar trebui să se oprească odată cu alegerile. Dialogul ar trebui să se restructureze și voi reveni la acest punct la concluzii. Avem Avizul uh, despre viitorul Europei pe care l-am adoptat în octombrie, am avut uh, multe dezbateri pe această temă, s-au făcut de asemenea și studii științifice. Știm că oamenii de știință uh, vin întotdeauna în ajutorul nostru atunci când politicienii au nevoie de explicații suplimentare sau de motive suplimentare și s-au spus foarte multe lucruri în diferitele state membre Există o susținere europeană, însă ea nu este destul de puternică și nu pot să salut acest lucru, nu pot să mă mulțumesc cu o situație în care o treime din europeni sunt practic contra Uniunii Europene. E adevărat că 70% sunt pentru, însă trebuie să vedem ce se întâmplă și cu ceilalți 30% și de multe ori îngrijorările europenilor țin de nevoile cotidiene, șomaj, situație economică și așa mai departe. Mulți uh, acordă importanță solidarității europene, un concept uh, care este din ce în ce mai mult utilizat și există un adevărat potențial pentru a face progrese. Până la urmă, din punctul meu de vedere, ar fi trei idei esențiale pe care ar trebui să le elaborăm mai mult. În primul rând, de multe ori democrația europeană o limităm doar la două elemente. Dimensiunea UE, dumneavoastră sunteți practic chiparea esențială a acestei dimensiuni și, de cealaltă parte, statele membre. Cred însă că democrația europeană are și o a treia fațetă, colectivitățile locale și regionale. Deci, sutele de mii de astfel de colectivități regionale și locale unde se dezbat elementele europene și aceasta reprezintă o adevărată bogăție pentru democrația europeană, 100 de mii de comune, 300 de mii de 300 uh, de regiuni cu tot felul de niveluri intermediare și cred că ar trebui să profităm mai mult de pe urma acestui potențial. Cetățeanul trebuie să fie mult mai implicat de asemenea orașele și regiunile în proiectul de construcție europeană n-ar trebui să rămână doar la un simplu rol de observator sau executant. Iată o primă idee cu un potențial enorm, aș spune eu un potențial confirmat de altfel de către cetățeni, pentru că dacă ne uităm la sondaje, la Eurobarometru, de exemplu, nivelul politic în care cetățenii au cea mai mare încredere este nivelul local și regional, mai mult decât cel european. Și iată aici, deci, o adevărată oportunitate pentru noi. O a doua idee. Deciziile trebuie luate la nivelul cel mai adaptat și trebuie implementate cât mai aproape de cetățeni. Acesta este principiul subsidiarității pe care îl cunoașteți foarte bine și acesta este un concept esențial pentru a face progrese. Subsidiaritatea la ora actuală e un fel de joc de cărți aici la Parlament care duce la frustrări de toate părțile. De aceea ar trebui să regândim această subsidiaritate cu o abordare mai activă, mai constructivă, dinamică și eficace în același timp, pentru că toți cei care ar putea intra în acest proces, în acest drept european, trebuie să o facă într-un mod constructiv și nu încercând să profite unii de alții. Și aici mai sunt multe de făcut. Pe de altă parte, subsidiaritatea nu este prea clară poți să fii un critic al Uniunii Europene și să profiți de această temă a subsidiarității, spunând că trebuie să dai cât mai puțin către UE și să capeți cât mai mult. Acesta nu este miza adevărată, pentru că întrebarea care se pune nu este mai multă sau mai puțină Europa, ci ca Europa să facă ceea ce îi corespunde la nivelul ei și restul să facă la nivelul lor ceea ce le corespunde. Pentru că, din punctul meu de vedere, nu e vorba aici de transferul de competențe, ci problema densității legislației europene. Dacă vrem să facem o analiză critică, aici trebuie să ajungem. Un al treilea comentariu. Cetățenii trebuie să participe la munca Uniunii, trebuie consultați, iar impactul părerilor cetățenilor asupra politicilor europene trebuie să se reflecte după aceea la nivelul lor, pentru că cetățenii pot participa într-un dialog, dar dacă nu văd și rezultatul acestui dialog, vor fi frustrați. Iată de ce e nevoie de un sistem coerent, nu este ușor de făcut și am sugerat ca COR-ul și CESE să reprezinte locul în care să se construiască această relație între cetățean și instituții pentru a ajunge la un nivel de eficacitate pentru cele trei instituții, Parlament, Comisie și Consiliu. Și am să închei cu o idee clară pentru toată lumea și Trebuie să recunoaștem că uh, chiar dacă avem cei mai buni uh, administratori la nivelul regiunilor, nu de ajuns să ai bani pe masă pentru a spune că Europa este perfectă. Dacă nu ai un buget adecvat, totuși nu poți să construiești Uniunea Europeană. Și aici trebuie să vă spun că Comitetul Regiunilor susține 300% propunerea Parlamentului pentru a avea acel 1% din PIB, însă știm foarte bine și noi, ca și dumneavoastră, care sunt dificultățile pentru a atinge acest obiectiv la nivelul Consiliului. Noi, bineînțeles, vă susținem pe deplin, dar dumneavoastră trebuie să duceți această luptă. Faptul că noi reprezentăm 100.000 de mii de municipalități nu e suficient. Dumneavoastră trebuie să-i convingeți pe miniștri. Și pentru noi, Comitetul Regiunilor, există o dimensiune absolut esențială, politica de coeziune. Pentru noi, politica de coeziune face parte din ADN-ul Uniunii Europene. Și, bineînțeles, luptăm pentru această idee și vom face tot ce ne stă în puteri pentru ca săptămâna viitoare să finalizăm lucrările cu toate proiectele de regulament pe care le avem în față și pentru ca avizele noastre să fie gata la timp. Dar, bineînțeles, aceste avize nu uh, folosesc la nimic dacă nu le aveți uh, din timp la dispoziție. Și tocmai de aceea, săptămâna viitoare, uh, vă vom aduce cât mai multe elemente pentru a vă ajuta să luați decizii și sunt convins că veți reacționa pe măsură. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru aceste comentarii. De altfel, ați văzut că ați stârnit reacții pozitive față de ce ați spus. Știm foarte bine că la anul avem un an cu alegeri la Parlamentul European și în multe state membre singurii care participă la campanii care vorbesc despre Europa sunt uh, tocmai acești candidați care vin din când în când pentru a obține uh, susținerea cetățenilor. Data aceasta sperăm că și membrii parlamentelor naționale și membrii de la comitetul dumneavoastră să fie alături de noi pentru a duce adevărata luptă pentru Europa și pentru viitorul ei. Deci vă mulțumesc foarte mult pentru că înțelegeți această parte a democrației. Știm că democrația nu este doar în momentul alegerilor, însă alegerile reprezintă totuși un moment esențial. Vreau să vă spun că înainte de a veni dumneavoastră aici am avut două evenimente importante la comisia noastră. Am avut uh, aici tineri europeni care au venit și în iunie să discute despre viitorul Europei și astăzi au revenit aici pentru a vorbi în fața noastră despre ideile lor, despre Uh, conceptul lor despre viitorul Europei. Am avut un tânăr coleg din uh, Ungaria, de asemenea o tânără colegă din uh, fosta Republică Iugoslava Macedoniei, care sperăm că în curând își va schimba numele, un alt tânăr care era în același timp neamț, bulgar și european și am avut un schimb de opinii foarte bun pentru a înțelege mai bine nu doar ideile, ci și așteptările lor. Un al doilea eveniment. Aș vrea să-l invit pe domnul Haureghi să vorbească despre raportul său, pentru că am avut astăzi un moment important. Am adoptat acest raport esențial și aș vrea să-l rog pe Ramon să ne prezinte un pic poate nu doar raportul, ci conținutul acestuia. Mulțumesc! Voi vorbi în spaniolă și aș vrea să vă rog să vă puneți căștile. Doamna președintă, în primul rând vă mulțumesc foarte mult pentru că îmi permiteți să dezbatem alături de invitații noștri special de astăzi votul de astăzi și dezbaterea pe care am avut-o. Comisia AFCO, după cum bine știți, um, a hotărât să facă un raport pe tema viitorului Europei. Și aceasta pentru a clarifica diversele idei care au venit din partea tuturor grupurilor politice, dar și din partea COSAC-ului sau a CEOR-ului, de la CESE, de asemenea o adevărată dezbatere fără sfârșit legată de construcția europeană. Și asta într-un moment foarte dificil prin care trece Uniunea Europeană, pentru că știm cu toții că perioada actuală este una foarte dificilă, foarte complicată pentru proiectul european. Raportul adoptat la comisia noastră prezintă principalele drumuri pe care putem merge mai departe pentru a face progrese. Și aici aș sublinia faptul că o majoritate a Parlamentului cere ca Uniunea să facă pași înainte într-o serie de domenii absolut urgente care afectează viitorul Uniunii. E vorba de structura de apărare, politica externă, politica de guvernanță a Uniunii Economice și Monetare, lupta împotriva schimbării climatice, politica în domeniul migrației, iată toate aceste mari provocări pentru noi la ora actuală, care se reflectă în raportul nostru, prezentând un fel de foaie de parcurs pentru a arăta că Europa trebuie să abordeze la un nivel mai integrat, mai eficace și mai unit toate aceste mari provocări. Și aici e clar că trebuie să se respecte partajarea competențelor. Acele cercuri concentrice în care este divizată Uniunea, partea locală, regională, națională și europeană. Există un adevărat consens Cum că marile provocări globale ale secolului 21 fac ca Europa să trebuiască să răspundă unită, pentru că numai împreună vom putea oferi răspunsuri. Și aceasta se reflectă în dezbaterea de la Parlamentul European. Bineînțeles, în acest cadru bine stabilit se respectă pe deplin principiul subsidiarității. Deci ceea ce se poate face la nivel local sau regional trebuie să se întâmplă la acele niveluri. Este un principiu respectat uh, pe deplin, însă pentru a deschide și mai mult această dezbatere, ar mai fi câteva teme de analizat. În primul rând, cum putem avea o cooperare mai bună cu Comitetul Regiunilor din punctul de vedere al guvernanței în mod uh, zilnic. Așa cum ați spus dumneavoastră foarte bine, entitățile locale și regionale au un potențial enorm de conectare între cetățeni și instituțiile europene. Deci, vreau să vă întreb cum credeți că putem îmbunătăți această legătură și cum putem profita mai bine de pe urma avizelor și a opiniilor pe care le primim de la nivelul regiunilor la nivelul guvernanței europene. În al doilea rând, Vreau să vă întreb dacă la nivelul uh, COR se pune problema între regiunile care au competențe legislative foarte extinse și altele care nu au competențe atât de extinse. Pentru că mm, e clar că nivelul de competențe la nivelul COR este foarte diferit. Știm foarte bine că avem structuri naționale diferite cu niveluri de competență politică și legislativă diversă. De fapt, nu știm în ce măsură regiunile cu competență legislativă ne cer o prezență în procesul legislativ mai mare decât celelalte. O a treia idee ar fi aceea de a îmbunătăți nivelul de armonizare între acțiunile naționale pentru că acestea prezintă probleme speciale pentru cetățeni, pentru că chiar dacă e vorba de competențe regionale sau naționale, de multe ori apar dificultăți de armonizare care se resimt la nivelul cetățenilor sau al companiilor. Și asta uh, din cauza unor uh, legislații care trebuie să fie din ce în ce mai armonizate. Iată, deci cele trei idei pe care vroiam să vi le prezint aici și îmi dau seama că Comitetul Regiunilor ar trebui să aibă un rol instituțional din ce în ce mai puternic, uh, din ce în ce mai uh, uh, obligatoriu față de procesul legislativ european. Mulțumesc, Ramon. Și, din păcate, avem o problemă de timp. Trebuie să trecem la discursuri care să nu depășească două minute, pentru ca toată lumea să poată lua cuvântul până la urmă. Și am să încep cu domnul Brock, care va trebui să părăsească ședința și am înțeles că domnul Spiridon nu va veni, deci îl vom ruga după aceea pe domnul Abrameviciu să vorbească în numele său. Domnule Broc, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi și colege, domnule președinte, dragă Karl Heinz, mă bucur să fiu astăzi aici. Tu știi că pentru mine a fost mereu o dorință ca rolul pe care îl conferă tratatul acum uh, localităților, uh, autorităților locale și regionale să fie modificat, dacă se poate, de acest Parlament. Dar nu s-a putut. De aceea mă bucur că ai spus, s-a spus că acum uh, activitatea dumneavoastră ar putea să fie avut în vedere și în alt fel și uh, că poate rapoartele și avizele Comitetului Regiunilor să fie avute, uh, luate în calcul mai mult. Cred că dacă nu ținem seama de ele, pierdem mult, risipim mult. Ar fi ceva util care ar ajuta Europa să se bucure de mai mult sprijin la nivel local. E o problemă foarte mare și anume că această uniune supra-birocratizată uh, e pusă întotdeauna înaintea autorităților locale și regionale și nu generează cooperarea care ar fi posibilă. Și acum o observație generală. Doamna Duden, domnul președin Lamperts au vorbit de problema identităților și e, e, e o chestiune foarte importantă pentru că trebuie să ținem seama și de naționaliști care acuză globalizarea pentru faptul că acum națiunea e slăbită și că ea era cea care apăra, cetățean, apăra cetățeanul. Nu cred că este sau cred că sunt cei de la birou, pentru că întotdeauna reușesc să mă sun exact când sunt la cuvânt. Trebuie să reimplicăm pe toți cei de la nivel de stat și de la nivel federal, bineînțeles, dar la noi tradiția mereu a fost oricum să acordăm un rol foarte puternic regiunilor nu avem o tradiție a statului centralizat. Așa am crescut cu această idee, dar trebuie să fie clar că ține de identitate și faptul că Europa funcționează numai dacă identitățile, regiunile și ale statelor naționale uh, sunt puse deoparte. Helmut Kohl spunea Uh, am o patrie, o țară mamă, o, o țară tată, cum s-ar spune, dar Europa este viitorul. Deci nu e vorba de consolidare, de întărirea identităților locale, naționale. Trebuie să le avem pe toate dacă vrem ca uh, cetățenii să fie alături de noi, cu toate uh, diferențele culturale, lingvistice și de altfel. Uh, o Europa centralizată o să eșueze dacă nu se centrează pe uh, menținerea și încurajarea identității cetățenilor. Cred că ar trebui să arătăm că menținerea diversității identitare este un forte pentru Europa, nu o pierdere. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Mă scuzați că vă întrerup. Aceste reuniuni sunt transmise pe internet. Țin doar să vă aduc la cunoștință acest lucru. Nici o problemă. În numele grupului PP aș avea de adăuga câte observații. În primul rând, principiile de bază ale Uniunii pentru cetățeni în ehm, sensul ăsta trebuie înlesnită participarea cetățenilor la politicile europene. Trebuie creat un dialog permanent cu populația după 2019 și asta e crucial pentru a spori legitimitatea democratică a UE și pentru a apropia Uniunea de cetățeni. Trebuie reclădită încrederea cetățenilor în proiectul european. Trebuie să capacităm trebuie aplicat principiul subsidiarității și în același timp trebuie să ușurăm participarea cetățenilor. Trebuie să creăm un dialog permanent și structurat dintre cetățeni, autoritățile naționale și instituțiile europene. Grupul nostru politic PPE-ul, precum și Comitetul Regiunilor, uh, organizează mm, dialoguri locale cu comunitățile locale pentru a vedea care sunt întrebările pe care ni le atrezează populația, întrebări uh, nenumărate și noi. De exemplu, în uh, Lituania, țara mea de origine, o problemă care interesează pe cetățenii e viitorul securității și apărării în acea regiune, deoarece situația s-a reconfigurat mult din acest punct de vedere în ultima vreme. Oamenii întreabă de asemenea care este strategia economică, încotro ne îndreptăm, deci nu e doar suficient să avem o uniune economică și monetară. Vrem să știm ce se va întâmpla ulterior. Sper ca instituția noastră, Comitetul Regiunilor, să fie de aceeași parte ca și Parlamentul European pentru a-i uh, implica pe cetățenii în acest dialog și pentru a-i face să se implice, pentru a le explica ce aduce în plus Uniunea Europeană. Securitatea, apărarea, din punct de vedere economic, statul de drept. Așa cum s-a spus aici, în alegeri trebuie să avem drept slogan Uniunea e viitorul nostru și conținutul uh, noi îl vom stabili. Vă mulțumesc foarte mult. Acum pentru socialiști, doamna Izoltoris. Ja, vielen Frau Mulțumesc, președinte. Cum facem ca oamenii să aibă din nou încredere din noi? Nu reușim dacă vorbim numai despre Brexit, după migranți și naționalism. Și în momentul acesta asta se aude în Europa și asta trebuie să înțeleagă toată Europa. Și nu trebuie doar economia să funcționeze, ci și condițiile sociale trebuie să fie bune. Trebuie să revenim la o Europa socială, acesta e calea cea bună. Și uh, mă refer uh, ca exemplu numai la condițiile de muncă transparente și corecte care ar trebui să... S-a creat o inițiativă în acest sens și ar trebui să uh, fie în vigoare de anul viitor. De asemenea, ideea că ar trebui să avem aceeași plată pentru aceeași muncă în același loc. Apoi, uh, Uh, directiva privind detașările. Bineînțeles, ni se cere și noi, nouă să implementăm, să sancționăm, să verificăm, dar nu e suficient. E, vor, e nevoie de mai multe elemente și e nevoie de o Europa mai socială, mai dreaptă și avem nevoie și de un salariu minim în Europa, care să se orienteze după produsul intern brut sau după um, câștigul mediu, salariul mediu, uh, pentru că trebuie să avem un venit uh, din care să se poată trăi, să se poată plăti uh, chiria și oamenii să se poată simți în siguranță pe fața lui. Am combate astfel uh, sărăcia, inegalitățile în creștere și spun că e nevoie de propuneri în acest sens pentru că vorbim de democrație europeană, de proiectul european care nu trebuie pus sub semnul întrebării pentru, pentru că mulți se simt lăsați deoparte, uitați. Uh, deci trebuie să luăm în serios toate aceste lucruri și să le redăm speranța. Și încă un lucru important, solidaritatea în Europa, pentru că cred că și acolo se pierde mult. Multe țări europene pun interesele naționale în fața celor europene. Poate că mm, sunt și îndreptățite într-o oarecare măsură, dar trebuie că dacă să se înțeleagă că dacă se plătește mai puțin, Eh, sau dacă se iau mai puțini migranți, acest lucru dăunează solidarității și fără solidaritate nu putem continua. Mulțumesc. Mulțumesc, Iolainen. Ja, uh, vielen Dank für Mulțumesc pentru cei de la Comitetul Regiunilor pentru intervențiile excelente e propria moștenirea noastră pe care o lăsăm viitorului Parlament. Uh, să ducem mai departe acest proiect european și să organizăm o Europa mai bună. Există multe elemente comune în uh, intervențiile Parlamentului sau în poziționarea Parlamentului și a um, Comitetului Regiunilor. Fără îndoială, Europa nu e Bruxelles, Europa suntem noi toți, oriunde am trăi. Și tocmai acesta e și subiectul despre care discutăm. Cum putem să arătăm mai clar acest lucru? Cum să-l facem să devină mai evident în luarea deciziilor? Și uh, Curtea Constituțională Federală a dat o uh, hotărâre legată de responsabilitățile parlamentelor naționale, care cred se aplică și uh, orașelor, municipalităților și regiunilor. Și știu că uh, Dumneavoastră înțelegeți foarte bine acest lucru. Și eu am fost membru COR 5 ani și știu cum uh, cât de europene se simt municipalitățile și regiunile. Cred că în uh, intervențiile dumneavoastră a spus un lucru important. Structurile locale și europene și integrarea lor în semestrul european. E un lucru la care trebuie să lucrăm. Semestrul european este firul călăuzitor pentru politica europeană uh, pentru anul următor și, evident, trebuie să ajungă și la nivel local și regional. În Parlament am arătat că în problema dificilă a migrației, comunele au nevoie de o linie bugetară. Trebuie să se facă la nivel local mai mult, mai mult uh, voluntar, dar acest lucru trebuie și răsplătit. Acest lucru ar fi foarte util, uh, mai ales în țările unde există așa mai multe sensibilități uh, legate de dezbaterea privind migranții. Avem obiective durabile de transpus și acest lucru se poate face numai cu ajutorul comunităților locale, al dumneavoastră și cred că și doamna Riz avea dreptate când spunea că dimensiunea socială ar trebui să fie pur și simplu mai puternică, mai avut, mult avut în vedere în uh, le, mandatul viitor. Uh, Piața internă, până la urmă, trebuie să-i ajute pe toți. Și am vrea să instituționalizăm cumva și rolul cetățenilor. Cred că, așa cum spunea colegul, avem nevoie de o dezbatere uh, pentru, despre Europa, nu doar uh, pentru Europa, dar uh, am vrea ca și cetățenii să poată participa, măcar să poată asculta. Uh, în orice caz, vă mulțumesc mult pentru participare. Și cum spuneam, noi rămânem foarte deschiși și constructivi pentru a colabora cu CEOR. Mr. Roberto Ciampiati. Vă mulțumesc, domnul Roberto Ciampiati, are cuvântul acum. Bună ziua tuturor! În numele grupului meu CR aș solicita un sistem de guvernanță mai puternic care să pornească de la bază, deci să se urce către Bruxelles, către Comisia. Uniunea Europeană nu ar trebui să considere autoritățile locale și regionale doar ca niște organe pe care să le consulte din când în când, când uh, eventual au timp. Uh, E nevoie de o mai bună aplicare a principiului subsidiarității care să ne permită să guvernăm uh, autonom și să se prevadă intervenții uh, de la guvern doar când e nevoie, doar când regiunile și municipiile nu au competențele sau nu au posibilitatea de a aborda anumite probleme când uh, regiunile sau municipiile au posibilitatea de a se autogestiona, Așa ar trebui să se facă. Deci aceste competențe ar trebui să fie locale. În concluziile task force-ului cu privire la subsidiaritate, se face o trimitere clară la conceptul de subsidiaritate activă. Deci să avem niște um, autorități locale uh, active pentru a contribui la luarea deciziilor. De aceea considerăm că legislația Uniunii trebuie să respecte mult mai coerent principiile de uh, subsidiaritate și proporționalitate. Din punct de vedere legislativ, ă, ar trebui să avem o simplificare, legile să fie mult mai ușor de pus în practică și trebuie lăsat o marjă de acțiune mai mare entităților locale și regionale. Rolul orașelor și, și regiunilor e crucial în ceea ce privește aplicarea legislației UE. Deci de aceea trebuie să garantăm că punctul nostru de vedere e luat în considerare și e transpus în cadrul instituțional european. Regiunile merită un rol mai puternic uh, în cadrul procesului decizional european. O mai mare implicare a autorităților locale și regionale în procesul decizional european uh, reprezintă un element fundamental pentru a recăpăta încrederea cetățenilor. Noi suntem reprezentanți aleși din comune, din orașe și zi de zi cetățenii bat la ușa noastră Zi de zi ne întâlnim cu cetățenii. Și acesta este un element pe care uh, noi uh, vi-l putem aduce atunci când veți să ne consultați în procesul decizional european. Vă mulțumim! Domnul Gelilonde pentru grupul liberal. Mulțumesc pentru faptul că îmi dați ocazia de a contribui la dezbaterea cu privire la viitorul Uniunii Europene. Eu sunt irlandez și mă mâhnește Brexit-ul, bineînțeles, însă mi-aș dori ca cele 27 de state restante să folosească această ocazie pentru a reforma Uniunea Europeană. Toate statele membre trebuie să beneficieze de pe urma pieței unice, de pe urma liberei circulații, uh, Însă, ceea ce e mai important e că statul de drept trebuie protejat și respectat în Uniunea Europeană, mai ales văzând ce se întâmplă în unele state membre. Ca irlandez, consider că e important pentru noi să nu existe o frontieră controlată între UE și Marea Britanie. Sper că asta se întâmple până la urmă și profit de ocazie pentru a-i solicita Parlamentului Britanic să voteze în favoarea acordului la care s-a ajuns cu UE. Ca membru al Comitetului uh, Regiunilor, îmi doresc să colaborăm strâns cu Marea Britanie într-un format ce urmează să fie stabile, deoarece provocările cu care le confruntăm, fie că e vorba de migrație, de securitate, de schimbare climatică, toate aceste provocări sunt comune și pentru asta e nevoie de o reacție comună. Așa cum au spus-o și alții, vreau să repet și eu că Uniunea Europeană trebuie să rămână mare când e vorba de chestiuni importante și mai mică când e vorba de chestiuni mai mici. CR-ul e gata să colaboreze cu Parlamentul, cu Consiliul și cu alte instituții europene pentru a ne atinge obiectivele comune. În Irlanda, când vorbim despre viitorul Europei, ne place să spunem că viitorul îți aparține. Uh, Cum? Domnul Buchanan, de la Alianța Europeană a Verzilor. Vă mulțumesc, doamnă președinte, pentru ocazia de a putea interveni. Voi începe prin a vă spune că avizul dumneavoastră în legătură cu viitorul Uniunii Europene e un document excelent, e un punct de plecare, de fapt deoarece chiar pune punctul pe ei, și anume autoritățile locale și regionale, noi înșine ca reprezentanți aleși locali, suntem cei care suntem cel mai aproape de cetățeni. Iar cetățenii care ne-au ales doresc ca noi să le exprimăm uh, părerile și convingerile și cred că e simptomatic în legătură cu ce se întâmplă în Uniunea Europeană. Și Ceea ce e grăitor pentru acest lucru e faptul că avem așa de puțin timp la dispoziție pentru a dezbate aceste lucruri. Sunt scoțian, după cum se aude din accentul meu și în Scoția toate autoritățile locale, inclusiv cea mea, care sunt reprezentate, deci toate autoritățile locale practic au rămas să rămână în UE, în regiunea mea, peste 70% din cetățeni au votat să rămână în UE. Și de ce? Pentru că noi le-am explicat cetățenilor, am vorbit cu ei, le-am spus ce beneficii le aduce apartenența la UE. Am făcut-o. Când, de exemplu, Uh, construiam o școală cu fonduri de la lider, când am avut fonduri pentru a combate șomajul, când am avut fonduri de la FADR. Deci de fiecare dată am discutat cu cetățenii pentru că aceștia să înțeleagă că proiectele respective erau sprijinite de UE și că o parte din acel sprijin le afectează viața de zi cu zi. Prin urmare, oamenii au înțeles și de aceea uh, consideră Uniunea Europeană că import, uh, ca fiind ceva important. Am spus clar și o spunem clar că nu îți pierzi identitatea neapărat uh, pentru că ești membru al Uniunii Europene și știu că mulți au votat să părăsească UE pentru că se temeau de pierderea identității. Însă spuneam, nu îți pierzi identitatea, fie că locuiești la oraș sau la sat, satele noastre sunt la fel de importante ca și orașele. Însă fiecare zonă, regiune e importantă. Autoritățile locale sunt cele care trebuie să se asigure că oamenii nu se simt tratați diferit din cauza anumitor respecte și UE poate că trebuie să se schimbe tocmai din privința asta. Glasul cetățenilor trebuie ascultat. Oamenii trebuie să aibă aceste ocazii mulți vă vor spune exact același lucru din aceleași regiuni, însă oamenii trebuie să simtă că sunt ascultați. Da, e clar că pot fi schimbate multe lucruri. Ne uităm la integrale, la incluziune. În regiunea de unde provin eu avem o școală de, o școală de pildă cu un campus care uh, e împărțit uh, între o școală catolică și una uh, iudaică și tot în aceeași zonă avem și foarte mulți musulmani. Deci incluziunea, egalitatea sunt niște principii pe care noi le abordăm de la începuturi, deci de pe băncile școlii. E clar că lucrurile nu se schimbă peste noapte, însă e important ca cetățenii să fie ascultați. Viitorul le aparține tinerilor. Noi, scoțienii, am votat să rămânem în UE. Ne vom lupta în continuare pentru asta, indiferent ce cale va lua Regatul Unit, deoarece noi credem în internaționalism. Noi nu vrem să suferim de pe urma unei pierdere a identității noastre, să credem că avem de câștigat dacă facem parte dintr-o organizație mai mare. Ca naționalist scoțian, cred că Scoția ar trebui să fie independentă. Autoritățile locale partajează servicii între ele. Oamenii de multe ori se tem că se vor schimba frontierele autorităților lor locale, dar trebuie să depășim toate aceste temeri. Trebuie să colaborăm de fiecare dată pentru a obține niște rezultate în beneficiul cetățenilor noștri și vă mulțumesc și pentru timpul în plus pe care mi l-ați acordat. Vă mulțumesc, domnul Spiridon a sosit, deci putem să ne întoarcem la PP. Merdes. Ligis Vă mulțumesc foarte mult. Acum câteva zile am sărbătorit 100 de ani de la sfârșitul primului război mondial și în cenușa primului război mondial, șefii de state și de guverne, numele cetățenilor au hotărât să construiască acest proiect european pentru pace și stabilitate. Știm însă că există forțe naționaliste care revendică populismul și care practic limitează Uniunea Europeană creând această criză se generează practic acest sentiment de neliniște în rândul cetățenilor din această cauză și, ajun, și ajungem astfel ca proiectul european să fie pus sub semnul întrebării. Pentru prima oară vedem o țară care părăsește Uniunea Europeană, Regatul Unit. Noi am obținut multe împreună, pacea, am reușit să apărăm drepturile omului, valorile fundamentale, libertatea, de libera circulație a persoanelor, capitalelor și bunurilor a fost o adevărată realizare pentru tinerile generații, însă e drept că Uniunea Europeană pe ziua de azi nu uh, concretizează visurile tinerilor. Deci trebuie să ne bazăm mult mai mult pe responsabilitate, să creăm o adevărată coeziune teritorială și economică. Uh, să avem o convergență a nivelului de trai pentru toți cetățenii Uniunii Europene. E vorba de prestigiul nostru în fața tuturor și asta trece prin crearea unei politici externe comune și o politică de apărare comună. E posibil ca niciodată să nu ajungem o entitate federală de tip uh, SUA, însă totuși trebuie să colaborăm într-un mod confederal pentru a asigura uh, prosperitatea și viitorul comun al cetățenilor noștri. Vrem să rămânem împreună, deoarece împreună suntem mai puternici, împreună avem mai multă Uniune Europeană. E asta e tot ce ne dorim. Vă mulțumesc. Domnul George Șoflin are cuvântul acum. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Eu vorbesc în numele grupului PPE, vă urez bun venit tuturor. Am ascultat um, cu multă fascinație dezbaterea asta și aș vrea să mă concentrez asupra unui lucru, dacă îmi permiteți. Cetățenii. Din punctul meu de vedere, nu e o problemă, deși poate că poate fi o problemă. Într-adevăr, există sprijin pentru Uniunea Europeană. Asta se vede clar în toate sondajele, însă nu sunt convins că acel sprijin e neapărat pentru Uniunea ca atare, cu modul ei de funcționare actual și cu structura ei instituțională actuală. Eu cred că e o structură cam greoaie și inflexibilă și avem această problemă de îndepărtare a cetățenilor față de instituții, problemă greu de depășit. O urmare a acestui fapt e că nu există o identificare reală cu instituțiile Uniunii Europene, așa cum există ele în prezent o parte semnificativă de ceea cetățenul nu se identifică cu această Uniune Europeană Democratică și de aceea asta are un impact asupra modului în care facem integrarea. Deci există aici acea propastie, acea diferențiere. Din punctul meu de vedere, am greșit cu toții atunci când am pus accentul pe valori, valori care ne definesc, am pus accentul pe valori în loc să punem mai mult accentul pe aspirațiile cetățenilor. Vă mulțumesc foarte mult. Domnule Gras, doriți să interveniți și doamnă Major? Ok, so Mr. Gras, the floor is yours. Domnule Gras, vă mulțumesc, doamnă președinte. Poate dacă îmi permiteți aș interveni și eu pe scurt. Aș vrea să revin asupra celor spuse domnul președinte Lambert. Vorbea de întrucuiparea răului când vorbim de Europa. E ceva ce trebuie să combatem. E o atitudine foarte negativă pe care o unii față de Uniunea Europeană. Eu provin dintr-o mică țară, mic, mare reducată a Luxemburgului. Deși Luxemburgul e o țară care are o mare tradiție europeană, există și la noi anumite tensiuni care se manifestă împotriva evoluției uh, europene, ceea ce e regretabil de altfel. Cu toții suntem vizați, cu toții trebuie să combatem acest flagel care și-ar dori ca pe viitor să avem mai puțin Uniunea Europeană. Dar noi știm că e nevoie de mai multă și guvernul nostru nou, care pe cale de a se forma acum, uh, poartă un mare proces de reflexie pentru a uh, instaura, de exemplu, o nouă zi de sărbătoare în țara noastră, data de 9 mai. E o dată simbolică, nu știu, poate că toate țările europene ar trebui să sărbătorească această zi a Europei, să fie un gest simbolic pentru toți cei care sunt interesați de Uniunea Europeană, dar ar fi și un gest față de cei care încă au o anumită doză de neîncredere față de Uniunea Europeană. Deci trebuie făcut eforturi suplimentare. Comitetul regiunilor își are rolul de jucat la nivel comunal, regional, deci eu apreciez enorm um, acest exercițiu din această dimineață. Deci îi mulțumesc Comisiei dumneavoastră pentru această inițiativă și le mulțumesc de asemenea tuturor uh, aleșilor care au un joc esențial pe viitor. Trebuie făcut efortul suplimentare tocmai pentru a-i convinge pe cei care au cumva sentimentul că Europa nu e o soluție pentru viitor. Eu nu eh, consider că e soluția cu S mare pentru viitor, dar trebuie să facem obiecte, doamna, eh, să facem eforturi în plus, spunem. Uh, eh, I would like to, uh... Doamna Major. Eu vreau să îl felicit pe domnul Schaffler care a spus că trebuie să ținem cont mai mult de așteptările cetățenilor. Da, într-adevăr, avem nevoie de Uniunea Europeană care să coopereze, Uniunea Cetățenilor. N-aș spune mai multă Europa, ci una mai bună, care să țină cont de așteptările cetățenilor. Vă mulțumesc! Eu, Laina, doriți dumneavoastră să reacționați? Vă rog! Aș vrea totuși să vă atrag atenția că valorile Uniunii sunt înscrise în tratate și toate statele membre au subscris la aceste valori ale Uniunii. Nu putem să venim acum din urmă și să propunem abateri de la ele și să întrebăm dacă e bine, dacă e o bună interpretare democratică, dacă Ah, e justificat totul. Deci mi se pare că ar fi un pericol ca fiecare să spună ce e bun și ce nu, ce e corect și ce nu și atunci s-ar destrăma Europa. Avem o temelie a valorilor <clears throat> garantată prin hotărâri judecătorești. Suntem o instituție multilaterală bazată pe valori, ceea ce susținem că ar trebui să fie soluția urmată și în lume și cred că trebuie să o respectăm. Mulțumesc. Prezident. Karl Heinz. Mulțumesc. Aș vrea să reacționez la unele din observațiile făcute astăzi aici. În primul rând, constat cu multă mulțumire faptul că eurodeputații consideră că trebuie intensificate și perfecționate relațiile dintre cele două instituții. Parlamentul European, pe de-o parte, și Comitetul Regiunii, e și convingerea mea. Acum rămâne să ducem asta la bun sfârșit, însă știm în control, vrem să ne îndreptăm. Vrem să elaborăm rapoarte, uh, vrem să fie elaborate rapoarte în Parlamentul European rapoarte la care să contribuim și noi prin conținuturile noastre. Conținuturi care să exprime, într-adevăr, ceea ce se întâmplă pe teren, mai ales în colectivitățile teritoriale. Deci cred că drumul e clar, calea e clară. Acum trebuie să punem uh, practic în mișcare cât mai multe uh, Um, măsuri în acest sens. Acum, să nu uităm că, din punct de vedere instituțional, statele membre sunt diferite. Da, avem descentralizare, avem devolution, avem structuri federale. E drept că astea sunt niște competențe exclusiv naționale, însă asta nu înseamnă că Uniunea Europeană nu trebuie să țină cont deloc de asta. Eu cred că tocmai diversitatea acestui peisaj local și regional face ca Uh, noi, uh, Comitetul Regiunilor, să avem un rol operațional față de instituțiile europene, deoarece nici eurodeputații, nici președintele Comisiei Europene, nici președintele Parlamentului European nu poate suna uh, în fiecare dimineață vreo Sute de mii de primari europeni. Nu, acolo noi avem un rol foarte important pe care trebuie să-l uh, asumăm. Și un ultim gând, dacă vrem să intensificăm uh, legăturile cu cetățenii europeni, trebuie să consolidăm mecanismele de dialog. Trebuie să avem o structură permanentă de dialog și asta să facă parte din mod de funcționare a Uniunii Europene. E ceva foarte important. Din punct de vedere tehnic, acum trebuie să ne gândim la ce mijloc um, ar trebui să ne gândim. Deci să vedem cum am putea face asta într-un mod cât mai eficace. Deci trebuie venit cu soluții, cu sugestii în acest sens. Și ultima mea observație. Uniunea Europeană și viitorul nostru au o importanță majoră pentru noi toți. Însă nu e suficient ca doar politicienii să crească acest lucru, trebuie să-i convingem pe cetățeni. Și asta se face prin intermediul unui proces interactiv. Proces care se încadrează în faimoasa discuție identitate europeană versus identitate națională sau versus identitate mm, regională. Și deocamdată trăim mm, o perioadă când această relație nu e tocmai armonioasă între diferitele straturi de identitate despre care tocmai a vorbit domnul Elmar Brock. Însă ceea ce contează cel mai mult e să înțelegem că cele trei niveluri nu se exclud între ele, ci formează un tot, un întreg. Cetățenia europeană reprezintă o sinteză acestor identități. Nu e ceva care uh, locuiește identitatea regională sau națională, ci e ceva care pune în valoare această diversitate uh, atât de mare pe care o avem în Uniunea Europeană pentru a face ceva în comun. Ceva care corespunde convingerii noastre că uh, viitorul trebuie să fie european. Vă mulțumesc! Cred că interpreții ne părăsesc de, în curând. Doamnă Dudă, nu știu dacă vreți să interveniți și dumneavoastră. Foarte pe scurt, v-am rugat să o faceți. Nu? Foarte bine atunci. Prin urmare, ne apropiem de sfârșitul discuției noastre. Sper să fie doar începutul. Trebuie să protejați Europa în anul acesta de alegeri europene. Vor fi multe riscuri la anul. Vreau de asemenea să vă mulțumesc pentru părerile pe care vi le-ați exprimat, care arată că, într-adevăr, cetățenii au plângeri uh, întemeiate în legătură cu Uniunea Europeană. Știm că nu e perfectă, știm că e un proiect care nu a apărut așa de la sine, e ceva ce am creat, deci cu toții uh, noi, reprezentanții direct aleși, avem o răspundere comună. Asta chiar e ceva important. Doi colegi au vorbit despre Brexit. În curând vom avea procedura de consimțământ, de aviz conform din, din Parlamentul European. Suntem convinși că, indiferent ce se va întâmpla în Marea Britanie acum, cu procedura lor parlamentară, deci sperăm să ajungem la situația cea mai bună, un acord de tragere bun, uh, care să ne permită situația tragică în care n-ar exista <laughs> niciun acord, ar fi dramatic pentru ambele părți, pentru, pentru ambele maluri ale canalului Mâneci. Oricum, trebuie să fim uh, constructivi, pozitivi și să le permitem prietenilor noștri care au luat această decizie, o respectăm, o regretăm, bineînțeles, însă trebuie să le respectăm decizia și să facem tot posibilul uh, pentru că această situație luz-luz să aibă totuși un happy end. Da, e într-adevăr trist ce se întâmplă, însă să nu uităm că mult depind de britanici. Încă o dată vă mulțumesc și sper să ne continuăm colaborarea și după ce vom avea un nou parlament ales, deci vă urez și dumneavoastră numai bine. Vă mulțumesc!